en ce moment. Bon, chers amis, chers collègues. Stimați uh, prieteni, vă rog să vă așezați. Voi preda președinția ședinței noastre colegul nostru Cun, pentru că trebuie să merg să votez la Comisia Econ. Înainte însă aș dori să salut prezența printre noi a lui uh, Manuel Baron, Baronj, director al Diviziei pentru Politică și Resurse de Pescuit, precum și Acvacultură a FAO. În numele Comisiei pentru Pescuit, uh, mă bucur să vă urez bun venit printre noi. Domnule Baronj. sunteți noul director pentru pescuit și acvacultură. De-a lungul carierei dumneavoastră însă ați fost mereu activ în acest domeniu, mai ales uh, în uh, ceea ce privește spațiul academic. Printre altele, ați fost director al laboratorului uh, Maran de Plemus, a fost președinte al Comisiei Științifice a SIEM, responsabil pentru programul internațional IJBP Lobec și mai recent ați fost foarte activ în domeniul cercetării cu privire la impactul uh, schimbării climatice asupra ecosistemelor marine. Sunteți autorul mai multor publicații și recunoscut ca expert uh, pentru relația între mediu și schimbările sociale. UNESCO, de altfel, uh, v-a decernat medalia Roger Revel pentru reușitele dumneavoastră în sectorul științei marine. Astăzi ne veți prezenta uh, pe scurt uh, munca FAO în domeniul pescuitului și raportul privind la situația mondială a pescuitului și acvaculturii. Prezentarea dumneavoastră va fi dedicată măsurile care țin de um, uh, statul de port ca obiect de luptă împotriva pescuitului ilegal nereglementat. În acest context, se va face trimitere la codul de conduită pentru un pescuit responsabil înainte de a se prezenta câteva proiecte uh, puse la punct pentru a consolida uh, securitatea alimentară. Fără să mai prelungim uh, această introducere, vă dăm cuvântul pentru că dumneavoastră trebuie să ne vorbiți, nu eu. Mulțumesc, domnule Cadet. Voi vorbi engleză în prezentarea mea. Deja am fost prezentat foarte amabil de președinte iar acum aș dori să vă vorbesc puțin despre lupta FAO uh, pentru a combate pescuitul uh, ilegal uh, și nereglementat. Dar mai întâi să vă spunem ce facem noi la nivelul FAO. Departamentul de pescuit și avacultură este format din 155 de membri ai personalului și tot cam atâția consultați care se ocupă de pescuit uh, pe piața națională, analiză de piață, politici pentru sprijinul instituțional și dezvoltarea tehnologică pentru a susține pescuitul durabil și pentru a oferi uh, securitate alimentară, reducerea sărăciei și o bună stare pentru populația lumii. Avem aproximativ 70 până la 100 de proiecte anual care se desfășoare în uh, în state pe care le vedeți subliniate cu, cu albastru, aproximativ 60 de miliarde de uh, uh, dolari investiți în uh, proiecte peste tot în lume. Avem câteva publicații cheie, de fapt sute, pe care le producem anual. Cea mai importantă este starea pescuitului mondial și acvaculturii și sunt bucuros să pot oferi un exemplar președintele acestei comisii, mai sunt și alte copii în sală. Este un raport elaborat odată la uh, elaborat odată la doi ani. De asemenea, uh, prezentăm o privire de ansamblu asupra agriculturii la nivel mondial, luând în calcul uh, chestiuni care țin de pescuit și proiecții pentru următorii ani. Uh, aceste documente au fost publicate mai devreme în acest an, în iulie mai precis, și se pare că raportul nostru în Mitsofia este cel care a fost cel mai accesat uh, uh, până acum în acest uh, an. Ne așteptăm ca aceste lucruri să continue exact la fel și pe viitor. Câteva diapozitive acum legate de principalele aspecte care se regăsesc în acest raport. Mai întâi, producția globală de pește cu capturi, pește prins uh, pe căile navigabile interioare, le aveți cu culori pe diapozitiv. Nivelul global este constant, deși există fluctuații regionale. Pentru că crește din agricultură, practic a crescut consumul care a depășit 20 de kilograme de persoană pe an, iar uh, producția, producția practic uh, ține cont de um, evoluția demografică la nivel internațional. Oricum, uh, peștii lasă o amprentă ecologică mult uh, mai redusă în comparație cu alte animale crescute pentru consum. Din uh, națiunile care consumă cel mai mult pește, 30 la număr, 22 sunt practic state cu venituri reduse, cu deficit alimentar. Deci acest Uh, aliment este foarte important pentru securitatea alimentară, mai ales în lumea în curs de dezvoltare. Uh, comerțul cu pescuitul este uriaș la nivel mondial. În volum uh, depășește comerțul cu bovine, porcine și păsări. Este un comerț semnificativ și oferă, cum se menționează aici, peste 80% din pește este inclus în exportul internațional. Vorbim practic de un uh, comerț care depășește în venituri uh, carnea, tutunul, orezul și zahărul combinate. 12% din populația lumii se bazează pe uh, pește pentru a-și duce existența. Ce vedeți cu roșu în grafic în dreapta ne arată statele în curs de dezvoltare. Deci valori semnificative. Ce se întâmplă cu durabilitatea resurselor de pescuit la nivel global? Cu roșu aveți uh, procentul de stocuri suprapescuite din 1974 până în 2013, ultimul an care apare în raportul nostru, Sofia. Uh, apoi uh, avem aici un 58% consum moderat, 31,3% uh, excesiv și 10,5% stocuri de pești neexploatate în conformitate cu potențialul lor se spune că peste 90% din stocurile de pește sunt supraexploatate sau exploatate la maximul de potențial. Acest lucru nu este adevărat, pentru că, după părerea noastră, uh, majoritatea uh, peștelui este pescuit în lume în stocuri gestionate uh, așa cum trebuie. Nu ne așteptăm la o creștere a acestor uh, stocuri, dar nici nu sunt pescuite în exces. Să zicem, asta e ca și cum am spune că 90% dintre votanții din America vor vota fie pentru Trump, fie pentru Clinton. Așa ceva nu are sens din perspectivă logică. O treime însă din stocuri sunt totuși uh, uh, pescuite în exces, iar uh, proporția crește de-a lungul timpului. Puțin am încetinit procesul, dar nu semnificativ, deci trebuie să fim atenți mai ales uh, pescuitul în uh, uh, Marea Neagră este unul extrem de afectat de pescuitul în exces. Am putut vedea că există o îmbunătățire, exces, um, o îmbunătățire constantă în ceea ce privește activitățile de pescuit în lume, în apele europene. Îmbunătățirea situației este clară, în alte zone ale lumii mai puțin. Una dintre problemele care țin de asigurarea durabilității uh, resurselor de pescuit reprezintă pescuitul INN, ilegal, nereglementat și neraportat. FAO s-a confruntat cu diverse situații în care a luptat cu astfel de practici, începând cu elementul cheie al activității noastre și anume codul de conduită pentru pescuitul responsabil care a fost gândit în 1995. De acolo uh, au fost uh, uh au pornit procese de uh, elaborare a unor orientări la nivel uh, mondial, unele dintre ele chiar uh, obligatorii. Cele mai vechi uh, au un limbaj specific care solicită întreruperea astfelor Uh, unor astfel de practici de tip INN. Uh, sunt uh, anumite texte care devin obligatorii, de exemplu acordul statului port, care a fost aplicat în iunie anul acesta, când un număr minim de state au semnat acordul. Foarte pe scurt, nu cred că trebuie să deschid această imagine sau să vă definez că pescuitul INN înseamnă pescuit ilegal, neraportat și nereglementat. Este um, un tip de pescuit uh, care se petrece uh, la toate dimensiunile și la toate tipurile de pescuit. Nu este un fenomen în care ține exclusiv de zonele de coastă sau de zonele de navigație interioară sau uh, de pescuitul în larg. Uh, este motivat de câștig economic și foarte des este legat de crimă organizată și de condiții de lucru foarte proaste, inclusiv sclavie pe mare. Deci sunt mai multe elemente pentru care trebuie să luptăm cu această practică. Următorul punct. Măs- măsurile din acordul legat de statul port uh, pentru a combate aceste practici uh, a intrat în vigoare în iulie 2016. Acum 25 uh, de state au semnat acest acord, inclusiv Uniunea Europeană în numele celor 28 de state membre. Această imagine este de la ceremonia din iulie de anul acesta, de la Comisia de Pescuit a FAO, o comisie care se întâlnește la 2 ani și care aduce la un loc 197 de state care fac parte din FAO pentru a revizui starea pescuitului și activitatea departamentului nostru de pescuit. Această ceremonie ceremonie în iulie am oferit un premiu tuturor statelor membre care au semnat uh, uh acest document uh, ca ca fiind unul dintre cele mai importante pentru lupta împotriva INN. Acest acord legat de măsuri uh, dă recomandări specifice uh, legate de responsabilități și obligații pentru statele de port care uh, trebuie să acționeze asupra vaselor străine care intră în porturile acestui stat. Fie permit intrarea, fie refuză această intrare sau o supun la anumite controle pentru a se asigura că nu există pescuit uh, INN uh, efectuat la bordul acestui uh, vas. Asta, practic, oferă statului o responsabilitate și un drept de a, ofer, de a refuza accesul navelor care au comis infracțiuni în ceea ce privește uh, modul de uh, a pescui. Semnarea acordului este un lucru, acum uh, drumul e lung până la uh, punerea în aplicare a unui astfel de acord. Mai întâi trebuie să consolidăm cadrul de guvernanță la nivel național pentru a ne asigura că un astfel de acord poate fi pus în aplicare așa cum trebuie. Trebuie stimulată capacitatea statelor în curs de dezvoltare, mai ales pentru a putea uh, gestiona, monitoriza și controla activitățile de uh, pescuit. Multe dintre aceste state nu au capacitatea să facă asta și fără aceste uh, capacități, acordul nu poate fi pus în aplicare așa cum trebuie. Apoi trebuie să dezvoltăm de asemenea la nivel global standarde care să vizeze accesul pe piață, comerțul și trasabilitatea. Pentru că capturile acestea ajung pe piață și important este să putem să le identificăm și să le uh, asigurăm trasabilitatea. În ceea ce privește implementarea acestui acord pentru perioada 2012-2016, uh, am organizat uh, atelier de lucru peste tot în lume la nivel uh, regional. Am încercat să facilităm accesul la textul acestui acord pentru a-i ajuta uh, la o mai ușoară punere în uh, vigoare, uh, intrare în vigoare. Apoi ne-am axat pe dezvoltarea capacității naționale pentru a maximiza beneficiile disponibile prin uzul efectiv al acestui acord. Pentru că dacă un stat folosește acest acord, iar altul nu, implementarea nu este de succes. Atelierele noastre sunt unele care au luat uh, parte 135 de state, le vedeți cu verde, mai ales din uh, state în curs de dezvoltare. Am făcut o treabă foarte bună, construind capacitate în aceste state pentru a înțelege care le sunt mijloacele la dispoziție și cum ar putea să le folosească. Acest acord PSMA a intrat în vigoare, prin urmare trebuie pus în aplicare avem un program de uh, susținere a implementării peste tot în lume pentru a susține o uh, punere în aplicare uh, pe model de coeziune la nivel național și regional. De asemenea, uh, vom suplimenta instrumentele naționale și regionale. Activitățile uh, legate de implementare vor fi conduse de state, uh, ele însele, nimic nu li se va uh, impune de sus, deci FAO va aștepta ca statele membre să solicite sprijin în cazul în care nu se descurcă, după care va lucra cu ele pentru a vedea cum poate să le ajute. Dăm atenție sporită noi la nivelul FAO statelor care sunt afectate de uh, Uh, schema cartonașelor roșii și galbene din Uniunea Europeană. Asta creează probleme pentru comercializarea peștilor în uh, alte uh, state. Practic se pun obstacole în caza comerțurilor noi. FAO vrem să ajutăm statele să identifice mecanismele prin care pot să își rezolve problemele. Programul de implementare se va axa pe consolidarea mai întâi uh, Uh, a cadrelor uh, de politică naționale și regionale. Totul are legătură cu uh, guvernanța mării în larg și cu guvernanța spațiului marin în general. Trebuie să reconsolidăm competențele pentru a avea operațiuni coordonate în baza acestui acord. De asemenea, dorim să acționăm și la nivel regional. Apoi, vrem să dezvoltăm sisteme de informații și de împărtășirea informațiilor la nivel internațional. De asemenea, uh, ne gândim să dezvoltăm uh, truse de instrumente uh, cu alte mecanisme ale FAO, precum cele pe care le avem pentru a oferi, să spunem, baze de date tuturor vaselor operaționale din lume, pentru a crea un istoric astfel încât uh, să se poată identifica oricând state, porturi, uh, nave um, care sunt de interes uh, pentru autorități. În acest program deja am aprobat finanțare pentru a oferi primul program de cooperare tehnică care se implică, implice Guinea, Mozambic, Sudan, uh, Africa de Sud ca și prim uh, program uh, regional TCP. Mai există și alte două programe de cooperare tehnică care vizează state din Africa. După cum spuneam și anterior, um, statele trebuie să conducă aceste acțiuni sau să ceară sprijin. Ne așteptăm ca odată ce aceste eh, TCP-uri să fie în vigoare, Uh, să avem uh, vreo 40 de state africane care să fie implicate în acest uh, demers. De asemenea, ne interesează și generarea unor resurse extrabugetare pentru a susține implementarea acestui acord peste tot în lume. Am discutat deja cu Comisia Europeană despre implicarea sa în acest proces, pentru că INN este de asemenea foarte important ca fenomen și pentru Uniunea Europeană. Planificăm să organizăm în primul semestru al lui 2017 o întâlnire uh, la nivelul FAO pentru acest acord, pentru a vedea exact uh, care ar putea fi măsurile care să asigură o anumită coordonare. Pentru asta aș dori să mulțumesc Uniunii Europene pentru că este unul dintre primii semnatari acestui acord PSMA și că are un cadru de legiferare, de reglementare foarte bun uh, pentru a lupta cu INN. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc pentru prezentare. Cred că acum putem trece la un schimb de opinii, dacă sunt de acord. Văd că s-a stins lumina. Da, că din nou s-a prins. Deci, uh, văd că Ulrich Erodu s-a cerut cuvântul. Vă rog, sunteți prima. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc, domnule, pentru această prezentare foarte interesantă. Și vă mulțumesc și pentru faptul că ați vorbit de această cifră de 80 de miliard, 18 miliarde. Am totdeauna impresia atunci când vorbesc cu ceilalți colegi că nici măcar nu își dau seama despre ce vorbim noi aici, și anume despre cea mai mare afacere din lume. Și dumneavoastră ne-ați prezentat lucrurile atât de clar, menționând această cifră pentru că aceste 80 de miliarde nu le are nici industria tutunului, nici altele, ci peștele, care e o afacere atât de importantă în lume. M-am anunțat să vorbesc pentru că vreau să vă adresez o întrebare și anume, Comisia de pescuit va merge în Thailanda. Thailanda are cartonașul galben. Am discutat de curând cu reprezentanții guvernului din Thailanda. Am dezbătut împreună cum ar putea să își aducă aportul Parlamentul astfel încât Thailanda să iasă din această situație a cartonașului galben și să nu primească un cartonaș roșu. Aș dori să-mi spuneți dumneavoastră care sunt problemele cele mai grave din Thailanda, la ce să fim noi atenți pe parcursul vizitei noastre. Și dacă nu puteți răspunde astăzi, atunci um, v-aș mulțumi foarte mult dacă mi-ați trimite răspunsurile în scris. Foarte interesantă a fost o întrebare care mi-a fost adresată mie la reuniune, și anume dacă ar fi posibil ca Uniunea Europeană, sub forma Parlamentului sau a Comisiei, și mă gândesc aici în primul rând la dumneavoastră, ar putea să organizeze o conferință, o conferință unde în toate țările din Asia ar putea să se reunească. Tailandezii ne-au povestit că multe țări din jurul lor ar fi foarte interesate de această nouă legislație privind pescuitul. Se fac foarte multe, mai ales în ceea ce privește problematica legată de piața muncii. Există acolo încă sclavagism, munca în rândul copiilor și tot felul de altfel de astfel de aspecte și de aceea ar dori să discute cu dumneavoastră și cu celelalte state din vecinătate. Cum se pot organiza, instrumentaliza toate acestea? Ce credeți? Ați putea să vă gândiți la un asemenea eveniment? Pentru că eu cred că au nevoie neapărat de acest ajutor. Mulțumesc! Da, mai întâi uh, ascultăm întrebările. Vă rog, următorul vorbitor. Mulțumesc, vreau și eu să salut și să felicit pe domnul Barahe pentru uh, raportul foarte interesant. Ce mai mi llamó la atención este la agricultura. Uște hace poco un grafic. E foarte interesant ce a spus despre agricultură. Ați uh, prezentat un grafic de uh, un, un grafic al producției de pescuit, dar până la urmă doar acvacultura a crescut. Uh, Eh, și în apele interne și externe pescuitul se epuizează, se epuizează resursele și eh, extraordinar a crescut eh, acvacultura și nu că mă surprinde, că știam deja, dar am și văzut-o în acvacultura în Polonia, dar mă întristează faptul că se epuizează producția în Europa și crește în Asia. Noi, europenii, importăm 70% din consumul nostru de pește, uh, de uh, creveți și crește doar uh, producția asiatică. E dramatic. Cred că vorbim de un aport de 20% al acvaculturii în Europa, pe când în Asia vorbim de mai mult de 40%. Media mondială în 2004 era 39%. Bastante por encima del 40%. Deci, avem într-adevăr o situație în care se epuizează agricultura în Europa și aș uh, profita de ocazie uh, că tot vă aflați aici ca să vă întreb uh, ce experiență internațională aveți, care credeți că sunt problemele și dificultățile pe care le avem noi europenii cu dezvoltarea agriculturii, ce sfaturi ne puteți da? Pentru că 88% din producția agricolă mondială se află în Asia producția europeană, după cum spuneam, e practic ridicolă. Aș vrea să știu dacă aveți sfaturi din propria experiență, ce să facem ca să schimbăm puțin starea lucrurilor. Și consider în încheiere că uh, după ce uh, după ce vânătorii s-au convertit în agricultori uh, și în pescari, acum pescarii trebuie să se uh, transforme în acvacultori, dar nu știu cum se va desfășura acest proces. Eu aș vrea să avem în continuare și pescari, deși sigur că trebuie să dezvoltăm și acvacultura. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, Äh, mulțumesc, Alan. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Baranj pentru această prezentare deosebit de interesantă, care ne arată cum arată situația globală în domeniul pescuitului. E uimitor, dacă am văzut bine în tabel, sunt 160 de milioane de tone de pește care anual. Le regăsim în acvacultură, în apa dulce, dar și în uh, apa de mare. Toate acestea ajung pe spațiul terestru pentru a hrăni lumea, cei 7 miliarde de oameni și o, treime, și o treime din producția totală uh, se face în țările în curs de dezvoltare. Acolo sunt prinși pești pentru autoconsum și pescuitul ilegal joacă un rol foarte important aici și ajungem pe acest teren al regiunilor în care se pescuiește excesiv și aceste teritorii sunt în creștere. Apoi, ne-ați făcut acea comparație cu Trump și Clinton, 90%, 10%, care probabil sunt, sunt um, locurile în care nu se pescuiește excesiv. Europa e importantă pentru produsele pescărești și acvacultură. Două treimi din consum în Europa sunt importuri, așa că m-ar interesa din țările în curs de dezvoltare, care ocupă un rol atât de important în întreaga captură mondială și au producție atât de importantă. Aș dori să știu cât din ce cantitate din acei pești e exportată spre Europa, adică ce importăm noi de acolo. FAO e, bineînțeles, responsabilă și pentru domeniul legat de catastrofele umanitare. Foamete, de exemplu, faceți intervenții în ceea ce privește cerealele, proteine, peștele. În acest sens, este un substitut foarte important de care oamenii au nevoie pentru a trăi. Ce considerați dumneavoastră când prețurile pe piață nu sunt corecte în acele țări, atunci aceste tipuri de pești nici măcar nu mai ajung pe piață, se face ulei de pește din ele și așa mai departe. Ar fi aici un domeniu, o oportunitate, astfel încât să ajutăm țările din lumea a treia. Mulțumesc! Isabel Toma Euh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru raport. Aș uh, dori precizări în ce privește cele uh, expuse în raport. Uh, în primul rând, noastră ne arătați, ne-ați arătat grafice și ne-ați explicat uh, că agricultura uh, sporește în ce privește rolul ei în, în producția de pește, însă uh, pescuitul sălbatic, ca să spun așa, este cumva în scădere, însă în același timp uh, Slide-ul uh, imediat următor ne spune că uh, sporește fenomenul pescuitului în exces, în surplus. Păi avem aici o contradicție, că dacă scade pescuitul sălbatic, probabil că scade și fenomenul pescuitului în exces. Dar poate ne explicați noastră. O doua întrebare. Sigur că înțeleg că FAO prezintă cifre globale și viziuni mondiale. Însă, vă întreb uh, ce se va întâmpla pe viitor. Păcat că nu avem o situație de la continent la continent sau de la țară la țară a lucrurilor, pentru că am putea crede că situația e aceeași peste tot în lume, pe când continentul european, măcar, se ocupă și de chestiunea pescuitului ilegal și de cel pescuitului în exces și avem impresia că totuși facem eforturi, dar nu reușim să rezolvăm problema. Poate, dacă am avea o viziune separată a lucrurilor, ne-ar ajuta, pentru că avem nevoie de așa ceva, ca să vedem dacă noi avem uh, un sistem bun uh, și, după cum a spus doamna Rodu, să vedem dacă avem și acorduri de pescuit, acorduri comerciale și uh, analiza aceasta mai detaliată din partea FAO ne-ar permite ca în acordurile noastre comerciale și de uh, pescuit să fim mai preciși și mai exigenți cu anumiți uh, parteneri ai noștri. Mulțumesc! Domnule Bara, eu să vă las, uh, o să vă dau cuvântul să încercați să răspundeți la întrebări. Mulțumesc, întrebări foarte interesante. Voi încerca să le răspund pe scurt, ca să respect și timpul alocat. Prima întrebare, reiterez că vorbim de 80 de milioane de, de, de miliarde de dolari uh, pentru țările în curs de dezvoltare, 148 de miliarde, dar 80 de miliarde pentru țările în curs de dezvoltare, sumă uriașă, da? Și adesea nu este preluată în considerare. De aceea, uh, FAO e foarte interesată în a ajuta țările în curs de dezvoltare ca să elimine, elimine barierele comerciale, mai ales când e vorba de uh, programele uh, roșu și programul uh, Uh, când, e, când sunt țări aflate sub cartonaș albastru, cartonaș roșu, să le ajutăm să găsească soluții. Că problema cea mai importantă cu care se confruntă țările astea e, e că e dificil să demonstreze că nu fac capturi ilegale. De aceea noi avem un mecanism atât de important, că dacă putem ajuta aceste țări să găsească un mecanism pe care să demonstreze că aceste capturi poate fi, pot fi trasate și sunt uh, Uh, pescuite în conformitate cu legile naționale și regionale, așa îi putem ajuta că fiecare uh, țară are motivele sale uh, pentru care se află în caz de cartonaj roșu sau galben, de exemplu Thailanda, dar Comisia de Pescuit a FAO, care se întâlnește toată la 2 ani, aduce la Roma fiecare țară uh, participantă și în a doua lună lui, în a doua săptămână lui iulie se desfășoară întâlniri până la ore târzii între țări, bilateral cu FAO, regional cu FAO și uh, în, uh, bilateral între țări și toate țările, inclusiv Thailanda, își prezintă problemele individuale. E o obligație pentru FAO să se ocupe de problemele fiecăruia în parte și să le aducă în context regional, dacă e cazul. Deci dar puteți fi sigur că se va adresa FAO și Comisia pentru Pescuit și cele două subcomisii ale acestei comisii, una pentru comerț și una pentru agricultură, se întâlnesc o dată la 2 ani și acolo țările se concentrează pe chestiuni comerciale și pe chestiuni ce țin de acvacultură, elemente importante. S-a menționat și creșterea acvaculturii în lumea întreagă, da, agricultura, agricultura este cel mai rapid uh, sistem de producție a hranei în lume și asta în ultimele, în ultimele 5 decade. Bun, nu crește atât de rapid ca acum 30 de ani, dar uh, crește cu 5-7% pe an. E un ritm foarte rapid de creștere pentru că crește mai rapid decât creșterea populației și atunci uh, consumul de pește poate continua la rata actuală și uh, consumul crește la nivel mondial, e legat asta și de dezvoltarea economică, sigur. Cu, cu tot țara este mai dezvoltată, cu atât mai multe proteine consumă, Așa încât uh, susținerea pentru această producție a fost esențială, dar să nu, ne, să nu dăm deoparte uh, pescuitul, care spune așa, sălbatic, care scade, dar din multe motive, pentru că funcționează managementul. Nu e neapărat un lucru negativ, dar dacă ar fi să înlocuim uh, uh, pescuitul de captură, 94 de milioane de tone, cu uh, producție uh, terestră, ar însemna aproximativ 40, uh, suprafața 42 de păduri tropicale la nivel mondial. Deci trebuie să ținem cont de așa ceva. fost o întrebare în legătură cu o incoerență, că pe de o parte pescuitul de captură e stabil, dar crește pe de altă parte pescuitul uh, în exces. Nu, pentru că e vorba de procentaje de stocuri, în primul caz. Și volumele sunt volume în ce privește peștele capturat. Dacă avem o captură constantă, dar crește pescuitul excesiv, asta înseamnă că volumul cel mai mare, uh, exploatațiile cu volumul cel mai mare nu sunt uh, crescute în exces. De acolo diferența. Dar e bine ă, că există trendul actual. De fapt, nu este o scădere, este stabil. Este, stabil, este stabil. Ă, regional lucrurile stau diferit decât la nivel global și raportul Sofia ă, furnizează nu doar date la nivel mondial, ci și la nivel regional. Și e legat de baze de date care sunt accesibile pe internet pentru, cu date pentru fiecare țară în parte. Deci puteți uh, să le consultați. Și aș vrea să vă mulțumesc în final pentru atenție și orice comentarii pe care le-ați putea avea, le-ați putea avea în scris sunt uh, binevenite. Raportul este pe internet uh, și vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie de ajutor. Vă mulțumesc! Haideți să aplaudăm, mulțumim! Je passe la parole à la Commission si elle le souhaite. Dar cuvântul Comisiei, dacă dorește. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Vă rog, reprezentantul Comisiei, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru o prezentare excelentă a raportului Sofia. Am mai spus și la Confi32 că felicităm FAO pentru acest excelent raport pe 2016, tocmai prezentat aici raportul Sofia și încurajăm FAO să continue această raportare și pe viitor. În acest context, aș sublinia din nou rolul uh, pescuitului și agriculturii uh, în, în nutriție, în crearea de locuri de muncă, în protecția ecosistemului. Uh, e recunoscut rolul de comunitatea globală. Notably in those in ending hunger and conserving the oceans and seas. If it comes to... Acum când e vorba de faptul că ne bucură uh, capacitatea uh, flotelor, care e mai bine reflectată în ediția 2016 a raportului Sofia, mai e totuși uh, loc de îmbunătățiri, dar felicitat totuși FAO pentru un raport foarte bun ce privește prezentarea foarte bună făcută. Suntem convinși că Uniunea Europeană a contribuit la intrarea în vigoare a acordului, de, stat, a acordului statului de port Însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri, ci continuăm eforturile ca uh, să ratifice mai multe țări și să implementeze mai multe țări acest uh, instrument internațional atât de important, mai ales articolul 21, capacitatea sporită. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc Parlamentul European pentru această prezentare. foarte important, Mulțumesc. Baranje, je pense qu'on a fait le... Mulțumesc, domnule Baranje, spune președintele, dacă mai aveți ceva de adăugat, chiar dacă ați fost deja aplaudat, dar dacă mai doriți și alte aplaude. aplaude. Încă ceva, am uitat să menționez, am, a fost o întrebare la care am răspuns în totalitate, și anume, de ce, de ce e în scădere agricultura în Europa? E o problemă complicat, are, are de face cu planificarea spațiului și pentru ce se dorește a fi utilizat spațiul. E un element complex. Parlamentul European și statele membre vor trebui să se gândească la utilizarea zonelor costale, uh, serviciile de coastă, serviciile pentru ecosisteme. Există întotdeauna un conflict între diferiții utilizatori ai uh, mediului marin și zonelor de coastă, mai ales în Asia Uh, sunt țări care au luat o decizie clară în legătură cu cum doresc să utilizeze zonele costale. Acum Europa trebuie și ele să iau, uh, trebuie și ea, mă scuzați, să ia o decizie clară. Și dați-mi voie să profit de ocazie ca să mulțumesc uh, din nou Uniunii Europene pentru susținerea acordată și să Eh, rog Comisia noastră și Parlamentul European dacă credeți că acordul tatălui de port este un eh, mecanism important la nivel mondial, să susțineți, vă rog, punerea sa în aplicare prin pachete de măsuri pe care FAO le coordonează să contribuiți la finanțarea, punerea în aplicare a acordului, pentru că eu consider că acest acord poate duce schimbarea în lupta împotriva pescuitului INN. Dar nu putem face asta doar din turnul FAO. Statele membre și organizațiile cu capacitate financiară trebuie să susțină țările care au cel, cea mai mare nevoie de ajutor. Mulțumesc, a fost o plăcere. Merci, monsieur Baron. Mulțumesc, domnule Barahe, pentru ce schimb de opinii. Trecem mai departe acum pe ordinea de zi și despre președinția colegului Kun. Uh, iată că avem destul timp la dispoziție, ceea ce nu e un lucru obișnuit. Werner, te rog. On va à la...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 cu reuniunea noastră de la Comisia PEș și să trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi. Bine. I would like to have a little more discipline. Aș dori să dați dovadă de ceva mai multă disciplină aici. Dacă aveți de povestit, puteți să o faceți în afara sălii noastre de reuniune astfel încât noi să putem continua. Următorul punct de pe ordinea de zi este gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Raportor pentru acest dosar e Ulrike Rodst. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Werner. Stimați colegi, stimate colege, aș dori să vă prezint raportul din propria inițiativă, stadiul în care se află acum. Din data de 29 septembrie aveți la dispoziție și diferitele traduceri ale documentului de lucru în ceea ce privește acest proiect din propria inițiativă. Scopul acestui document este în primul rând să arate care va fi structura proiectului de raport, să o contureze pe aceasta și apoi să vă informeze cu privire la chestiunile urgente urgente legate de flotele de pescuit în regiunile ultraperiferice, cum au fost reflectate în inițiativele anterioare ale UE și cum au fost comunicate de către părțile interesate. Acest document de lucru spune că raportul se va ocupa de următoarele. Dacă și cum pot fi țin, luate în considerare diferitele diferențe între regiunile ultraperiferice și ce se întâmplă cu gestionarea flotelor de acolo. Există diferite bucăți tematice. Nu vom uh, trata niciun fel de teme care nu intră în domeniul de interes al Comisiei pentru Pescuit. Aici intră politica de coeziune. În acest sens vă reamintesc de raportul din partea regii pentru a trata aceste chestiuni. Există acea problemă cu dubla penalizare, care ne-a fost de mai multe ori semnalizată. Flotele de pescuit din regiunile ultraperiferice în anii 70-80 nu au primit niciun fel de uh, fonduri UE pentru modernizarea flotelor lor și sporirea capacității. Apoi, integrarea acestor regiuni a mers mai încet și acest domeniu al pescuitului rămusese deschis. Ținând cont de acest context și faptul că mai există și condiții de climă care sunt speciale, flotele din această zonă a lumii îmbătrânesc mai repede decât în restul Uniunii Europene și de multe ori sunt, uh, nu, sunt, corespund, nu corespund normelor de securitate și siguranță. Se cunoaște situația acestor state ultraperiferice și flotele lor. Flotele lor trebuie să fie modernizate și înnoite. Cum toți știm, regulamentul de bază are aici o poziție foarte clară. Proiectul de raport, care a fost, trebuie să ajungă în decembrie la traducere, prevede două etape. În primul rând, o analiză a soluțiilor, să vedem care soluții pot fi puse în aplicare sub politica de pescuit existentă. Aici încercăm să vedem ce potențial există de o mai bună punere în aplicare sau o introducere a dispozițiilor care există acum sub politica comună de pescuit. În al doilea rând, soluții în cadrul unei potențiale politici comune de pescuit după 2020. Pe timpul acestui document uh, am avut mai multe aporturi din partea părților interesate, de care am ținut cont în redactarea documentului mai multe informații și reacții și, printre altele, la acest document sunt, bineînțeles, binevenite. Așa că aștept cu nerăbdare ca dumneavoastră, stimate colegi, stimați colegi, să vă aduceți aportul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ulrike. Acest raport din proprie inițiativă vine ca follow-up după misiunea Comisiei de Pescuit în uh, insulele Reunion, o regiune ultraperiferică franceză din Oceanul Indian. Au existat și călătorii de afaceri în această regiune. Au, au avut loc deja două schimburi de opinii primăvara trecută. Am avut timp pentru a intra în contact cu reprezentanții regiunilor ultraperiferice. Această muncă de consultare ne-a ajutat astfel încât să organizăm o primă reuniune la data de 28 iunie și raport, a fost organizată această reuniune de doamna Ulrike Rodus și acolo au fost informați în ceea ce privește cu progresul, cu ce se întâmplă cu acest document de lucru. Iar acum putem avea un schimb de opinii pe baza acestui document și pe lista de vorbitori o avem pe doamna Tomasici. Isabel. Oh. Isabel is the next one. That was my mistake. Okay? Hvala lijepa. U uvodnom dijelu htjela bih se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Urlike Rod. Am auzit cu toții introducerea. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Ulrike Rodust doamna raportor pentru prezentarea documentului de lucru, un document de lucru de o calitate ridicată. Permiteți-mi să spun că flotele de pescuit costal de pe insule și din regiunile ultraperiferice sunt în majoritatea cazurilor învechite și acest lucru ține de siguranță. E necesar să fie schimbat regulamentul în ceea ce privește Fondul European Maritim și de Pescuit, să ne asigurăm că există finanțare pentru reconstruirea vaselor pentru pescuitul de dimensiuni mici costal, costal în regiunile din insule și ultraperiferice. Trebuie să fie modernizată și revitalizată flota, astfel încât să fie diversificate zonele de pescuit și să fie îndeplinite o parte din cerințe și să fie crescut nivelul standardelor. Zonele costiere, insulele, zonele ultraperiferice sunt zone foarte sensibile care depind de resursele de pescuit. Trebuie să facilităm accesul la aceste zone pentru flotele locale care pescuiesc în, uh, sub metode tradiționale și cu tehnici tradiționale. Regiunile ultraperiferice au rata șomajului cea mai ridicată, mai ales în, în rândul tinerilor. Trebuie să fim foarte atenți la acest aspect și trebuie să încurajăm atragerea de finanțări din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și trebuie să ne extindem sprijinul acordat tinerilor de acolo pentru proiecte de start-up și și o deschiderea de afaceri. Sunt de acord cu doamna raportor că trebuie să fim foarte atenți la dezvoltările de la nivel local. Și e nevoie de o abordare bună, astfel încât să fie maximizată utilizarea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și să fie crescut potențialul acvaculturilor și un schimb de bune practici de asemenea important. Aș încheia spunând că zonele insulare din țările membre cele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Croația, asemenea zone sunt izolate și se confruntă cu dificultăți, dificultăți care le afectează dezvoltarea. Asemenea zone trebuie să fie protejate și e nevoie de măsuri speciale care să fie introduse astfel încât să fie încurajată dezvoltarea și creșterea economică. Mulțumim foarte mult, doamnă Tomasici. Și următorul vorbitor e Ricard, Ricardo Serao Santos. Ricardo. Tava graziero, meu amic Werner Kuhn. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Kuhn. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport. Cred că este un pas foarte bun pentru un raport din propria inițiativă în ceea ce privește pescuitul în regiunile ultraperiferice. Există acolo un pescuit tradițional, nu există acele mari flote cum există în alte zone ale pământului. De aceea nu există flote uriașe dezvoltate acolo. Tocmai de aceea măsurile trebuie să fie astfel, altfel ajustate. Există o diversitate biologică foarte mare acolo și există um, trăsături tipice pentru aceste regiuni ultraperiferice. În ultimii ani, odată cu globalizarea, a intervenit și o dependență tot mai puternică față de exterior, iar acest lucru a avut consecințe asupra concurenței vaselor de acolo. Flotele atlantice au tehnologie foarte bună, au tot felul de plase de pescuit și așa mai departe și pot pescui mult mai bine, de exemplu în cazul pescuit, pescuitului pelagic. Și de aceea e important să existe sprijin și pentru aceste regiuni din partea Uniunii Europene. Regulamentul privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime conține deja acordarea unui asemenea ajutor, astfel încât să fie echipate vasele de acolo cu elici, cu diferite sisteme de încălzire, de răcire, cu diferite pompe diferite tipuri de echipamente, o întreagă tehnologie. Trebuie să se țină cont de toate acestea, se ajunge într-o situație în care un, un întreg vas poate să fie înlocuit. Însă dacă vorbim despre o reechipare a unui vas, dar care nu se face într-un mod armonizat, atunci lucrurile devin dificile. Și aceste argumente sunt importante și apar în documentul raportoarei noastre. Îmi doresc ca povara de pescuit să nu fie crescută, însă e nevoie de nave noi, nave moderne, care să țină cont de mediul înconjurător, însă nu trebuie să însemne că crește povara de pescuit. Ca să preîntâmpinăm un asemenea efect, trebuie să fim atenți încă de la început și să nu se recurgă la niște măsuri care nu țin cont, de exemplu, de încurajarea cumpărării de noi embarcațiuni când există embarcațiuni care circulă, dar care nu respectă normele de siguranță, atunci acestea nu mai trebuie să fie folosite și asemenea nave trebuie să fie înlocuite. Pescarii sunt și ei dispuși să se implice. Președe, președintele unei asociații de pescari din această zonă spunea următoarele într-o comunicare. Noi considerăm că trebuie să existe un plan pentru navele vechi, astfel încât să există resurse suficiente care să fie folosite. Deci vedem că pescarii sunt dispuși să-și aducă contribuția. Există tot mai puține embarcațiuni și această situație trebuie să se schimbe. În regiune există și anumite condiții care vin cu dificultăți. Ar trebui să aibă loc un schimb de experiență, să ne folosim de experiențele comune care există și doar așa putem să venim cu o plus valoare. Și putem să ne aducem aportul, să ajutăm fără ca flotele să fie crescute. Și mai există și un consiliu important în acest sens, dar care nu are o activitate constantă. flotele de pescuit europene pot să împiedice și ele activitatea flotelor din regiunile ultraperiferice, astfel că pescarii mici în zonele în care pesc- pescuiau până acum sunt confruntați cu situația că ajung tot mai greu în asemenea locuri. În zona atlantică se pot folosi foarte multe zone de pescuit, însă posibilitățile sunt mult mai restrânse pentru nave pentru că se pornește de la un principiu extins, însă trebuie să fie verificate și condițiile de mediu înainte să se introducă noi tipuri de embarcațiuni sau noi tipuri de echipamente de pescuit. Spunea și doamna raportor în documentul de lucru că acest raport din propria inițiativă nu va putea să rezolve toate problemele din regiunile ultraperiferice. E un raport din propria inițiativă în ceea ce privește flotele de pescuit, apoi mai există transportul, mai există comercializarea, aspecte de la locul de muncă. Toate acestea nu sunt tratate aici, însă sunt cunoscute. Și cred că am putea probabil să mai facem un alt raport din propria inițiativă, astfel încât să ne ocupăm și de aceste probleme. Mulțumim foarte mult, Ricardo. Ne-ai dat foarte multe informații în uh, raportul tău și cred că sunt necesare pentru colegii de aici. Acum are cuvântul domnul Mato, vă rog. Eu, antes de intrare în arena, me pregunto que, que... Mulțumesc, înainte de a intra în subiect, ce vă întreb, ce poate face o persoană mai interesant de, de ziua de naștere decât să vorbească despre regiunile ultraperiferice? Ziua lui Ricardo, haideți să-l felicităm. La mulți ani, Ricardo. would like to sing a song now, but... Uh, Am cântat la mulți ani, dar, mă rog, ne abținem. În fine, cred că e cel mai bun mod de a-ți petrece aniversarea. Mulțumim, uh, rap, mulțumim raportoarei Ulricei e adevărat, uh, uh, e surprinzător la, la prima vedere că raportul a fost alocat unei uh, cetățene din Germania, că, dar totuși iată ce legătură între, are cu regiunile ultraperiferice că a călătorit în Canare, în Reunion, în Azore, deci mă bucură foarte mult că a făcut domnia sa acest raport a surprins perfect situația flotelor din regiunile ultraperiferice și vreau pe scurt să vorbesc, că s-a spus aproape totul și sunt de acord cu ce s-a spus. Regiunile ultraperiferice uh, au cam aceeași opinie în, uh, în această privință. Eu mă refer la insulele Canare. Flota e de mai puțin de 800 de embarcațiuni, din care 90% sunt uh, de dimensiuni mai mici de 12 metri, e vorba de pescuit artizanal și activități aproape de coastă, o perioadă foarte scurtă de ieșire pe mare, e pescuit durabil în mod absolut și cu echipament de pescuit care respectă perfect mediul marin. Acestea fiind spuse, sigur că se solicită un, acțiuni specifice și vreau să repet ce s-a spus, că e foarte important și anume politica comună în domeniul pescuitului. Cred că trebuie să se unifice într-un aspect și anume posibilitatea de a primi ajutoare pentru renovarea și modernizarea flotei. În cazul regiunilor ultraperiferice, evident, nu din motive doar de securitate, ci uh, din uh, cauza caracteristicilor speciale ale acestor flote. Trebuie să ținem cont de asta. Altă uh, problemă pe care o întâlnim întotdeauna e posibil, posibilitatea, cotele de pescuit care sunt uh, alocate. De fiecare dată încercăm să includem uh, măsuri care să țină cont de flotele uh, de uh, pescuit artizanal, uh, care respectă mai mult mediu și Asta, fără îndoială, sunt flotele regiunii, regiunilor ultraperiferice. Deci solicităm din nou ca în alocarea cotelor de pescuit să se țină cont în mod special de aceste regiuni ultraperiferice. Uh, s-a vorbit de uh, Consiliul Consultativ pentru regiunile ultraperiferice, trebuie să consolidăm rolul, e necesar pentru că a fost înființat ca un standard și acum trebuie să aibă dotările necesare ca să își poată desfășura munca. Și mai sunt două aspecte. Unul este cel al finanțării, care e eterna problemă, dar în acest caz în sectorul pescuitului din regiunile ultraperiferice, ultra Aveam un instrument, ă, la fel ca cel din agricultură, și anume POSEI, un instrument ă, valid ă, care lua în considerare foarte bine specificitățile zonelor ultraperiferice și era un cadru de finanțare foarte util. Cu reforma PCP a dispărut. Și toți banii au intrat în fondul maritim pentru pescuit. Și cred că acest fond maritim uh, e prea general și nu permite ca regiunile ultraperiferice, care au specificitățile lor, deci nu permite să uh, se țină cont de necesitățile acestora. Că uneori se vorbește despre regiuni insulare, de coastă și ultraperiferice. Nu, trebuie să facem diferența între acestea. Regiunile insulare sunt diferite de cele de coastă și de cele ultraperiferice, care sunt și insulare, sunt și de coastă și sunt și ultraperiferice și sunt puține și sunt recunoscute chiar în tratat. Și uh, respect celelalte regiuni, însă, clar, aceste regiuni ultraperiferice trebuie să se bucure de un tratament diferențiat. Nu că spun eu asta, ci articolul 349 din tratat spune acest lucru. Dunicele cărora li se spune pe, nimeni, eh, pe nume, mă scuzați, și trebuie respectat acest lucru până nu se schimbă. Și în ultima parte a documentului de lucru, Rike vorbește de o posibil viitor al PCP după 2020. Foarte bine ce spune Ulrike acolo, uh, nu e ceva exhaustiv, dar eu cred că nu trebuie să așteptăm uh, să vină 2020. Uh, trebuie să începem să punem bazele ca să ajungem cu temele făcute în 2020. Că dacă așteptăm 2020, pierdem 3-4 ani care nu vor mai putea fi recuperați pentru flotele din regiunile ultraperiferice. Cu asta vă mulțumesc. Felicitări, Ulrica. Yep. Thank you. Thank you very much. Uh, da, mulțumim foarte mult. Mulțumim, Gabriel Mato, și mulțumim și pentru specificațiile geografice pe care le-ați împărtășit cu noi în ceea ce privește insulele, pescuitul de coastă și așa mai departe. Și acum are cuvântul doamna Isabel Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez Mm-hmm. munca excelentă făcută de doamna Rodust pe acest raport. Eu am fost convinsă că alegerea raportorului a fost excelentă. Doamna Rodus este cea care a condus delegația în insula Reunion. Am muncit foarte mult atunci cu acea ocazie, am ascultat foarte multe și regăsim în acest raport, în acest proiect de raport, regăsim toate aspectele care uh, trebuie să-și găsească un răspuns. Sunt de acord și cu analiza care a fost făcută și exhaustivă și foarte pertinentă în ceea ce privește dubla penalizare pe care o sublinia doamna raportor înainte. Toate întrebările adresate aici sunt cele bune, dar acum trebuie să se vină cu răspunsuri și cu siguranță acest lucru va fi dificil, însă cred că vom putea reuși să le găsim. Cum spunea și domnul Mato, trebuie să găsim aceste răspunsuri acum ca să fim pregătiți cât mai repede posibil. Așa adăuga adăuga încă ceva, un punct care apare în raport, dar care ar trebui să fie mai clarificat, după părerea mea, și anume o chestiune nu pentru toate regiunile ultraperiferice, însă pentru acelea care înglobează state învecinează cu țări terțe, mă refer aici la Guiana și alte astfel de țări pentru că aici avem acel pescuit tradițional, ultraperiferic, care acum intră în concurență cu nave braziliene care vin pentru Guiana, pentru reuniuni și așa mai departe. Așa că pescarii din aceste regiuni ultraperiferice, restrânși la acest pescuit de dimensiuni mici, artizanal, Merg la pescuit la câteva mile de coastă, văd cum vin acolo niște nave uriașe care vin și le iau resursele. Așa că trebuie să vedem ce putem să facem astfel încât să-i ajutăm, așa în ceea ce privește modernizarea flotelor și așa mai departe, toate aspectele care apar în raport. Trebuie să lansăm discuții cu aceste state terțe, să vedem ce se poate face astfel încât să existe această modernizare a flotelor astfel încât concurența care are loc acolo să nu fie doar o concurență reglementată, însă, mai presus de toate, să se pună accentul pe pescuitul durabil, care să fie respectat în aceste regiuni, cu aceste insule ultraperiferice de care suntem responsabili. Mulțumesc și microfonul s-a întrerupt. Voiam să-mi cer scuze, eram la buget, de aceea nu am putut auzi toată intervenția dumneavoastră. Îmi cer scuze. Mulțumim foarte mult, Izabel Toma. Și acum are cuvântul Claudia Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, agradeço este, este tempo de palavra e acho que nunca uh, será demais referir aquilo que foi já. Mulțumesc. este assunto... Trebuie să repetăm ce au spus colegii și anume sunt foarte importante aceste regiuni ultraperiferice și aici doresc să mulțumesc uh, raportoarei doamnei Rodus pentru munca sa și pentru că uh, în uh, documentul întocmit a uh, expus toate chestiunile la care ținem noi și în mod deosebit uh, pelos, pelos pescadores são necesitățile exprimate direct de către pescari flota, condițiile necesare pentru siguranța pescarilor, apoi modernizarea flotei, și <clears throat> bunătățirea tuturor condițiilor în ce privește echipamentele de pescuit. Eu uh, provin din Madeira, care e regiunea autonomă ultraperiferică și vreau să spun că mă preocupă toate aceste probleme menționate în document. De-a lungul timpului au fost discutate aceste probleme în comisia noastră și, practic, e și de datoria noastră să facem, să încercăm să îmbunătățim uh, condițiile din regiunile ultraperiferice. Aș vorbi despre finanțare la care s-a referit uh, colegul uh, Gabriel Mato. Pescarii au mari probleme <clears throat> pentru a obține finanțarea pentru a-și moderniza embarcațiunile și pentru a respecta cerințele noilor măsuri de siguranță. Și e necesar să investească sume serioase în îmbunătățire și renoire. Asta este o problemă reală care uh, merită să-i acordăm atenție și trebuie să susținem mai mult uh, uh, pescarii de aceste zone și <clears throat> aș uh, reaminti avantajele modernizării, pentru că e vorba de o investiție care va putea contribui la o, embarcațiuni noi, mai moderne, pentru uh, uh, moduri diferite și diversificate de, pesc de pescuit, pentru economie de energie, pentru mai bune echipamente, pentru o mai mare siguranță condițiilor de muncă a pescarilor, ale pescarilor și pentru uh, inovare și diversificarea activităților în tot ceea ce ține pescuitul. Și uh, mai este un aspect pe care l-aș menționa aici. Săptămâna trecută, Comisia, Euro- Săptămâna trecută Comisia Europeană a prezentat o propunere de reducere, în general, a capturilor de uh, pește spadă negru pentru 2017-2018. Și reamintesc uh, cele spuse mm, la ora aceea, că pot să, se pot produce consecințe grave uh, sociale și economice pentru regiunile ultraperiferice. Totuși, pescuitul uh, peștelui spadă negru are o, un mare impact asupra economiei locale a Madeirei. Multe familii depind de sectorul pescuitului și uh, prin această propunere mm, ar fi afectată activitatea și însăși existența lor. Ar fi vorba de o măsură care ar cauza pierderi economice egale cu o sumă de 2 milioane de euro, cu o reducere de mai mult de 70.000 de tone pescuite de pescari din această zonă. Comisia trebuie să știe care sunt consecințele posibile și directe asupra sectorului uh, ale propunerilor făcute de comisie. Și mai amintesc ceva? ce privește POSEI pentru pescuit, uh, programul POSEI. Ce anume? Că toate grupurile politice trebuie să fie unite în necesitatea de a susține un program de pescuit specific uh, adresat regiunilor ultraperiferice. Uh, după cum exista în trecut POSEI pescuit și trebuie să regândim politica comună pentru pescuit. Parlamentul European trebuie să sprijine regiunile care trec prin aceste dificultăți. Sunt dificultăți de ordin natural, dar și economic, social. Și în acest sens trebuie să cerem un posei pentru pescuit cu o legislație proprie și o rubrică bugetară proprie în conformitate cu particularitățile naționale ale politicii de coeziune. de Justiție și de aici Și subliniez că există uh, sentința menționată a Curții de Justiție cu uh, apărarea, care vine în apărarea regiunilor ultraperiferice și trebuie să o extindem și la alte sectoare. Mulțumesc! Ja, herz, herzlichen Dank, Claudia. Uh, Mulțumim foarte mult, Claudia. Next speaker is, uh... Următorul vorbitor e Doamna Isacun Bilbao. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor și rog pe doamna Rodu să mă scuze că am sosit mai târziu, dar am participat la altă reuniune, dar e un subiect care ne interesează. Îi mulțumesc uh, pentru conținutul documentului elaborat, uh, din două motive. În primul rând, pentru că eu fac parte din Coaliția pentru Europa așa ne-am prezentat în alegeri și în coaliția asta sunt și reprezentanții din insulele Canare și am avut ocazia să cunoaștem realitățile de acolo și apoi uh, Uh, e pentru cei din țara Baștilor e foarte important să se țină de cuvânt. Și ne-am uh, întâlnit cu reprezentanți din Martinica, Maior și Guadalupa și ne-am dat cuvântul că vom insista și vom dezbate această inițiativă și vom expune problemele lor într-un document. Și așa am și făcut. Deci, în general, suntem de acord că există o situație specială în regiunile ultraperiferice. Uh, Cred că întrebările din document sunt foarte pertinente și trebuie să le dăm răspuns tuturor acestora și de asemenea ar trebui să facem un efort special pentru că e adevărat că regiunile sunt foarte diferite, au uh, probleme diferite, dar nici regiunile ultraperiferice nu au aceleași probleme. Pot să dau exemple. În vizita pe care am făcut-o în insula Reunion, am văzut un sector care nu se dezvoltă, nu e modernizat, însă au crezut că o nouă strategie poate să fie dezvoltarea pescuitului pentru a genera locuri de muncă, resurse și să li se dea un impuls pe care nu l-au avut până acum. Deci am putea vorbi de posibilitatea de a moderniza cu un fond specific și așa mai departe. Pe de altă parte, în insulele Canare am văzut altceva, deci un sector artizanal foarte important și, în plus, un sector artizanal în care, sigur, ei cer posibilitatea de a putea pescui, ca dincolo de pescuitul comercial, să realizeze și activități de pescuit recreativ. Pentru că trăiesc într-o zonă, în insulele Canare, în care sunt uh, specii migrante uh, din abundență și atunci, astfel, ar putea avea un pescuit mai durabil și din punct de vedere economic și social și de mediu. Problema care e? Că putem vorbi de modernizare, dar oricum, până la urmă, problema rămâne cea a cotelor. Că avem un număr limitat de cote și, până la urmă, se face o alocare între statele membre și apoi fiecare stat face alocare internă a cotelor, însă, pe fond, dezbaterea ar fi cum să găsim o soluție dacă problema e cu cotele limitate de uh, pescuit. Cote limitate pe care noi nici nu le-am, uh, cu care noi nici nu am fost de acord. De aceea, întrebările din document sunt foarte bune și cred că trebuie să facem un efort ca să încercăm să cunoaștem realitățile diferite din regiunile ultraperiferice și pe baza lor să facem un document care să răspundă și să corespundă realitățile pe care le-am văzut uh, în vizitele pe care le-am efectuat. Deci, sigur, trebuie să sprijinim regiunile ultraperiferice, să, dar uh, să încercăm să descentralizăm documentul și propunerile, știind că, în fond, e vorba de o problemă ce ține de cote și de uh, durabilitate a mediului. Mulțumesc! Thank you very much. But... Mulțumim, doamnă Bilbao. Suntem foarte bucuroși să vedem acum care este și opinia comisiei și aș dori să-i dau cuvântul domnului Astudelo. Mulțumesc. În primul rând, felicit și eu uh, pe domnul Santos și urez la mulți ani și felicit uh, și pe raportare, uh, pentru că aproape e gata raportul, practic. E un document care deja conține aproape toate elementele unui raport. E adevărat că există o problemă, o problemă de dezvoltare a sectorului pescuitului în regiunile ultraperiferice și soluția în cadrul actual al politicii comune de pescuit uh, trebuie găsită. Sunt anumite elemente care pot contribui la dezvoltare, dar E adevărat că cadrul juridic este incomplet sau, mă rog, poate fi îmbunătățit, ca să spun așa. Și da, raportul își aduce contribuția la îmbunătățirea acestui cadru juridic și la îmbunătățirea situației în regiunile ultraperiferice. Și atunci, ce pot să spun eu în acest moment e că Comisia e dispusă să-și aducă contribuția la acest proces, să dea ascultare, să dialogueze, să discutăm raportul, să ajutăm la elaborarea unui uh, raport cât mai complet și pozitiv cu putință, într-un spirit foarte constructiv și deschis. Și cred că mă opresc aici, că haideți, nu, nu cred că e momentul acum să redeschidem discuția, ci doar să exprim toată, tot spiritul de colaborare a Comisiei pentru ca raportul să fie un succes și dacă doriți, Comisia să poată face și propuneri bazându-se pe dezbaterea acestui raport. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Astudillo. Mulțumim, domnule Sudelo. Doamna Rodos acum, doamna raportor. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor și mulțumesc și comisiei pentru cuvintele atât de frumoase și vă mulțumesc că mi-ați spus că mă veți sprijini. Cred că le datorăm acest fapt oamenilor din regiunile ultraperiferice și anume să facem o politică bună și pentru ei sunt atât de departe încât de, ori au impres- de multe ori au impresia că nici nu aparțin Uniunii Europene. Pe parcursul vizitelor mele am simțit acest lucru foarte puternic. I-am invitat aici, ne-am întâlnit de mai multe ori, am discutat unii cu ceilalți și a reieșit foarte clar faptul că, exact cum s-a spus și în anumite intervenții astăzi, că și acolo sunt uh, diferențe care pot fi sesizate. Da, e o altă situație față de ce se întâmplă în Canare sau în Azore, de exemplu, în Martinica sau oriunde altundeva. Situațiile sunt diferite și trebuie să recunoaștem acest fapt. S-a spus să nu începem în 2020, an, nu atunci să începem cu anumite lucruri. Nu, nu plănuiesc așa ceva. Din potrivă, vreau să începem exact acum, astfel încât până în 2020 să fim gata. Și am nevoie de sprijinul dumneavoastră, am nevoie de contribuțiile dumneavoastră. Foarte mulți mi-ați prezentat astăzi ideile dumneavoastră. Uh, și probabil colaboratorii mei și-au notat toate acestea, însă vă rog să-mi trimiteți toate intervențiile și în scris, astfel încât să pot incorpora, incorpora totul în raport. Vreau să le mulțumesc tuturor acelora care m-au sprijinit până acum, mulțumesc și secretariatului pentru că mi-a fost foarte de ajutor și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au venit aici, ne-au vizitat, ne-au spus ce îi îngrijorează și ne-au atras atenția asupra situației dificile cu care se confruntă câteodată. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Uh, Mulțumim, doamna Rodos. Acum aș dori să ofer câteva informații legate de calendar. Prezentarea proiectului de raport 26 uh, ianuarie 2017 Termin de înaintare a amendamentelor Domnul Cadec, președintele nostru, vă va spune care va fi această dată, dar proiectul de raport este prezentat pe 26 ianuarie, vot în comisie între 22 și 23 uh, martie anul viitor și apoi în plenar uh, vom vedea, probabil în aprilie. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, un schimb de opinii cu privire la un raport inițial din proprie inițiativă a lui Marco Afronte, situația stocurilor de pește și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din regiunea Mediteranei. Acest raport din proprie inițiativă a fost atribuit eh, FDD-ului. Domnul eh, Afronte a fost numit eh, raportor. Astăzi trebuie să facem să avem un prim schimb de opinii în legătură cu acest uh, raport din proprie inițiativă. Aș dori așadar să dau cuvântul domnului Anfront în calitatea sa de raportor. Marco. Can catch up as with your uh, initiative report. Grazie, Presidente. Eh, la, la... Mulțumesc, domnule președinte. Ancora non è, non è pronta. Nu e gata încă proiectul de raport Vă voi prezenta pe scurt uh, elementele sale principale și voi profita de eventuale contribuții ale colegilor ca să le includ în proiectul de raport. Eh, La situația del Mediterraneo, cred că se... Situația Mării Mediterane e destul de cunoscută, că vorbim de ani de zile de faptul că situația stocurilor eh, de pește, de pește este dezastroasă, dar doar în ultimele luni eh, văd că e, există un interes uh, particular acordat acestei probleme decât de comisie și e bine, datele de mediu și datele socioeconomice nu prea sunt încurajatoare. Sunt puține stocuri uh, care au fost evaluate până acum în Marea Mediterană, aproximativ 30, însă din aceste vreo de stocuri, 93% rezultă că sunt expuse pescuitul excedentar, uneori eh, <clears throat> chiar foarte mult, vorbim de, de șase ori de, eh, mai mare decât ar fi nivelul eh, care ar fi conform randamentului maxim sau producției maxime sustenabile. Apoi, numărul embarcațiunilor se prăbușește rapid și asta nu are, din păcate, consecințe pozitive asupra stocurilor În plus, mai există un element care complică totul și anume faptul că la Marea Mediterană pescuitul se află într-o situație foarte complicată. 80% uh, e reprezentat de mici exploatații cu o uh, varietate enormă de meserii, de instrumente utilizate, de porturi uh, în care e debarcat peștele, de stocuri migratorii care le sunt comune și se deplasează. Deci situația e foarte dificilă și să intervii cu măsuri orizontale practic devine imposibil. Chiar definiția uh, pescuitului de mici dimensiuni la Marea Mediterană e aproape inaplicabilă, că vorbim uh, în teorie de embarcațiuni mai mici de 12 metri, dar asta la Marea Mediterană înseamnă puțin sau nimic. Ar fi trebuit uh, făcută o catalogare și o selecție a tipurilor de pescuit care există. Cam asta ar fi situația. Comisia și-a depăsat atenția asupra Mării Mediterane, a fost la Catania în februarie o, o reuniune importantă. Din nou s-a repetat, din nou uh, a, nu știu câte oară, că starea socurilor e dezastroasă și e nevoie de măsuri. Uh, s-a spus pentru prima oară că există un impact de mediu, asupra mediului foarte grav, care nu provine doar din pescuit, ci și din schimbările climatice, încălzirea climei, traficul naval, utilizarea resurselor, uh, poluarea și așa mai departe. În campo sunt complicate proprio per... Măsurile de luat sunt complicate, tocmai din cauza situației pe care v-am descris-o care e foarte complexă. Acum, în ce privește raportul, îl voi structura pe uh, următoarele blocuri. Colectarea datelor, că nu putem avea politici eficiente dacă nu avem date științifice pe care să ne bazăm măsurile și intervențiile. Deci trebuie să creștem numărul stocurilor care sunt studiate și Hmm, să avem o abordare cât mai integrată, deci să punem împreună variabile diferite de mediu și impact uh, și de impact ca să vedem exact care e situația reală a stocurilor. Vedem cu ochi bun și propunerea GFSM să facem o, un catalog al pescuitului de mici dimensiuni în Marea Mediterană ca să vedem cine și ce pescuiește și uh, ce își doresc uh, oamenii de știință, din să avem o bază de date unică pentru Marea Mediterană, cu toate datele referitoare la pescuit, de unde putem găsi datele necesare pentru studii științifice. Ce privește gestionarea, măsurile posibile sunt diferite, poate nu toate sunt eficiente la nivel de bazine, ci mai degrabă la nivelul diferitelor zone. Sigur că e nevoie de cooperarea cu țările terțe, bazinul Mediteranei nu e doar european, și în același ape și din aceleași resurse pescuiesc țări care nu respectă regulile europene cu care trebuie să eh, colaborăm și să ne coordonăm. Am, a existat deja o întâlnire a comisarului Vela cu miniștrii din eh, țările terțe în luna martie anul trecut. Eh, în martie 2017 va fi altă întâlnire. Sigur, trece un an de zile, dar se vede că mai rapid nu se poate. Dar sperăm că oricum să se facă pași înainte. Alte măsuri ar fi, sigur, uh, Uh, combaterea hotărâtă a pescuitului ilegal, foarte, un fenomen foarte răspândit în bazinul mediteran, chiar micropescuitul, uh, pescar care nu respectă nicio regulă, uh, măsuri despre care se vorbește foarte mult și în aceste zile, multe nu prea populare, cum ar fi cotele. Noi credem că cotele pot fi aplicate, reprezintă o posibilitate la anumite tipuri de pescuit, mai ales monospecific. Problema cotelor nu e Uh, neapărat cotele ca atare. Cotele funcționează și permit apărarea resurselor de mediu, și alocarea acestora sub uh, divizarea lor, inechitățile sociale pe care le pot reprezenta cotele dacă nu sunt distribuite în mod uniform. Aici trebuie să uh, urmăm indicațiile politicii comune pentru pescuit și mai ales articolul 17 și să ne ghidăm și după uh, bunul simț, că nu putem să-i lăsăm pe din afară pe mici pescari. Cine utilizează criterii mai selective trebuie să fie uh, luat în considerare. Să evităm și concentrarea cotelor în mâinile a puține persoane. Să facem în așa fel încât cotele să nu pot fi transferate. Sunt multe alte puncte, uh, dar mă voi opri aici pentru că mă interesează să știu ce gândesc colegii. Sigur avem și măsuri care privesc și nivelul social, economic, utilizarea mai bună a fondurilor la dispoziție, Apoi, mai multe indicații din partea Comisiei Europene, orientări, să vedem cum să utilizăm fondurile, uh, în mod specific pentru Mediterana, să colaborăm cu micile exploatații la nivel regional, în micile zone, că se pot acolo crea proiecte și să lucrăm în mod coordonat. Apoi, să sporim uh, conștientizarea, responsabilitatea pescarilor și să-i uh, implicăm în procesele de luare de decizie care să fie uh, în comun și abordate să fie de jos în sus, ca primii interesați să fie uh, chiar pescarii. Și apoi să conștientizeze și consumatorii ce anumit tip de consum să adopte, care să aibă cât mai mic efect negativ asupra mediului și să salvardeze speciile cele mai afectate. La metà di quello che ci sarà nella relazione. Am spus aici cam jumătate din ce va fi în raport, dar mă opresc aici pentru astăzi. Raportul va fi prezentat în scurt timp, va fi o perioadă în care, ce spun asta și pentru lobbyști, va fi pus online raportul ca să primesc uh, reacții din partea tuturor, ca să avem un uh, raport final uh, cât mai consensual posibil și astăzi cu interes voi asculta ce au de spus colegii. Mulțumesc! Thank you very much, Marco. Mulțumim, Marco Afronte, pentru acest raport. Pe lista de vorbitori, doar colegi din zona Mediteranei, deși Cred că subiectul este foarte important pentru ei să-l discute. Doamna Tomasici este prima. Din zona Mării Adriatice. Mulțumesc. Cred că cu toții suntem uh, interesați de stocurile din Mediterană, mai ales uh, stocurile mai mici de uh, anumite specii de pești. Nu pescuitul în exces uh, este cauza pentru situația actuală, ci proasta gestionare și deficiențe în actualele regulamente, precum și în anumite uh, zone poluare. toate acestea având un impact asupra stocurilor de pești din Mediterană. Practic, uh, 80% din flota Mediteranei uh, este uh, afectată de aceste fenomene. Să nu uităm însă că e nevoie să ne gândim și la dezvoltarea socială și uh, economică a anumitor zone care depind de pescuit. De asemenea, vreau să subliniez că avem doar o imagine parțial adecvată a situației existente. Comisia trebuie să facă mai multe eforturi în a strânge date uh, iar uh, speciile menționate ca fiind uh, pe cal de dispariție din zona Adriaticii, uh, printre care anșoa și anumite populații de specii pelagice, nu trebuie uitate. Comisia Europeană trebuie să țină cont și de aceste lucruri, așadar, când vorbește despre activitățile de pescuit. E important uh, ca gestionarea să se adapteze la situația actuală a speciilor uh, de pești pelagice. Avem resurse comune și de aceea trebuie să ne armonizăm politicile cu toate statele care participă la uh, pescuit în această zonă. Uh, recuperarea uh, tonului din Mediterană ne indică faptul că putem să avem succes uh, dacă facem față tuturor provocărilor. Închiderea sezonului de pescuit pentru anumite specii pelagice de pești mici ar fi foarte importantă ca măsură. Pe partea croată a Adriaticii, Uh, să nu uităm, uh, se află zona cea mai importantă pentru uh, înmulțirea sardinelor. Pescarii spun că în această perioadă de reproducere e bine să fie închis sezonul de pescuit pentru că asta a mai dat în trecut rezultate. Zona insulei Iabuca este uh, o zonă faimoasă pentru reproducerea stocurilor de pește din uh, Adriatică. Cred de aceea că ar trebui să introducem o interdicție a traulerelor, traulerelor din această zonă uh, pentru a putea implementa măsurile pe care le putem pune în aplicare pentru a gestiona stocurile de pește și pentru a atinge obiectivele PCP. Uh, problema renoirii stocurilor este foarte importantă pentru întreaga zona Mediteranei și pescarii și regiunile uh, ar trebui să fie implicate. Doamna Bianu. Grazie, Mr. Kuhn. Ehm, chiedo scuza, Marco, per... Da, mulțumesc. Marco, te rog să mă scuzi, dar n-am fost de față la începutul prezentării sale. Poate nu voi fi așa de precis în ce vă spune, dar mă adresez în primul rând colegilor care nu sunt din țări riverane mediterane, adică Marea Mediterană de care ne ocupăm uh, cu mare preocupare, obiectiv vorbind, e o, e o mare, mă scuzați, care e unică în Europa, a spus asta și Marco, și avem la Mediterana ecosisteme unice, în sensul că spunea și colega Toma și de Marea Adriatică, vorbim de Adriatica de Nord, avem diferențe față de Adriatica de Sud, Marea Tireniană e și ea diferită, Marea Mediterană e o mare, putem spune, închisă, în ghilimele, unde nu pescuie doar pescari europeni, ci și cei din alte țări, din Africa de Nord și din țări care n-au intrat în Uniunea Europeană, deși geografic sunt în Europa și regulile sunt diferite. Însă, rezultatele politicii de pescuit comune asupra tocurilor încă nu prea sunt vizibile. Deci eu uh, plec de la o premiză și anume că uh, Văd asta și în articolele pe care le citesc despre Marea Mediterană. care sunt uh, în banca acuzaților ca ei fiind, ca, ca fiind uh, ei cauza diminuării stocurilor, pe când uh, cred că ar trebui mai degrabă, și cred că a spus Marco foarte bine acest lucru, să încercăm să punem accentul în Europa pe faptul că la Marea Mediterană trebuie să ne ocupăm și de alte aspecte, nu doar de pescare. Am văzut și la audierile organizate. Sunt oameni de știință care uh, fac teorie cu uh, uh, conceptul de producție maximă, maximă sustenabilă multispecii, ce ține cont de mm, elemente care nu sunt neapărat legate de pescuit, adică schimbările climatice, poluarea, unde sunt prezente aceste fenomene, nu doar în Europa. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu ne ocupăm doar asupra, nu, să nu ne ocupăm doar de acest uh, sector al pescuitului, pentru că cauzele crizei stocurilor <clears throat> nu sunt doar pescarii. Apoi sunt și dinamici uh, deosebite ale speciilor, de exemplu tonul roșu uh, crește ca stoc și în Mediterană, cu o serie de variabile în lanțul alimentar. Oricum, tonul e un prădător. Deci există și aceste dezechilibre între specii care uh, joacă rolul. Și eu sunt de acord că trebuie să plecăm de la o bază de date științifice uh, comună și extinsă, adică să avem o bază de date unică Însă am văzut și la Catania că trebuie să comparăm datele științifice, care adesea nu sunt identice între ele. Deci trebuie să plecăm de la această bază comună științifică, uh, pentru că auzim ce au de spus și instituții științifice oficiale care au avize diferite și atunci pe care ne bazăm uh, deciziile pe care le luăm. Apoi, Țineți cont de faptul că la Marea Mediterană, față, de exemplu, de Atlantic sau uh, Mări din Nord, unde vorbim de șapte specii uh, aproximativ, uh, în Mediterană sunt mult mai multe specii pescuite, mai ales de către flot, flotilele artizanale. Și de asta trebuie să ținem cont. vă spun uh, ce părere au și pescarii, ca să punem toate cărțile pe masă. Pescarii de la Marea Mediterană, cred că adesea măsurile pe care le decidem noi aici sunt mai degrabă adaptate altor mări. Pentru că uh, sunt, vorbim de tipuri de pescuit diferite între ele. Deci trebuie să ținem cont de faptul că în Marea Mediterană avem un tip de pescuit care adesea este multispecii, care are și avantaje și dezavantaje. Mă gândesc la aruncările înapoi în mare, uh, dar mă gândesc și la faptul că eh, acest pescuit nu se concentrează pe un singur, asupra unui singur stoc. Deci trebuie să, eh, sigur, combatem pescuitul ilegal, să implicăm toți actorii interesați și, bineînțeles, în primul rând, eh, pescarii și apoi e important să ne gândim și la pescuitul recreativ, care există și la Marea Mediterană. Sunt de acord că, probabil, în legătură cu unele specii trebuie să luăm măsuri punctuale, însă cotele să fie văzute ca o soluție universală, asta mă lasă perplexă. Și ar fi bine să nu, uh, să nu abordăm un proces decizional de sus în jos, ci să discutăm cu asociațiile de uh, pescare. Deci, spuneam că uh, sunt favorabil modului în care Marco a gândit acest raport Vorbim apoi și de procese, proiecte pilot, apoi educația consumatorilor, sigur, și asta e foarte importantă. Cam astea ar fi liniile de bază și voi ajuta și eu la elaborarea acestui raport. Grație mille, Renata. Mulțumim, Renata. Următorul vorbitor, doamna Bilbao. Nu? Ok. Uh... Nu? Atunci, Clara Aguilera. Muchas gracias, presidente. Eh, este tema es muy interesante porque habitualmente estamos... Mulțumesc, domnule președinte. Eh, e foarte interesant eh, subiectul Mării Mediterane, eh, însă nu e ușor de găsit soluții problemelor mediteranei. Sunt de acord cu ce a spus uh, colega Briano. Uh, să vedem ce mai putem adăuga la acest raport. În primul rând, aș dori ca problema Mării Mediterane uh, să spunem că problema mediterane nu e doar exploatarea în exces a stocurilor de pescuit. E o problemă, dar nu e unica. De exemplu, uh, poluarea, uh, ocuparea abuzivă a litoralului, sunt multe alte probleme care își fac simțite efectele în situația sistemică a Mediteranei. Sigur că e o problemă și supra, supraexploatarea resurselor de pescuit. Pero a mí me gustaría que se destacaran los distintos aspectos. Deci trebuie să reflectăm faptul că problemele sunt uh, multiple. Sunt 700 de mii, vorbim de 700 de mii de tone de deșeuri de hidrocarburi de, uh, care circulă anual în Mediterană, 30% din petrolul mondial uh, circulă prin Marea Mediterană. Sigur că asta înseamnă și scurgeri. Și vă spun asta pentru că, după cum bine a spus Renata, nu trebuie să dăm vina doar pe pescari. Pescarii își fac treaba lor și sunt cei mai interesați în existența unei uh, mai bune exploatări a resurselor marine ale, și maritime ale Mediteranei. Nu sunt ei singurii vinovați de situația asta. Ei sunt principale afectați de situație. Deci să ținem cont de asta în raport, să ținem cont de toate cauzele problemelor uh, uh, unei mări cu caracteristici speciale și uh, e o mare foarte circulată și trebuie să ținem cont și de asta. Și apoi vorbim de 31, 31 de zone, sunt situații foarte diferite. Ne vorbim și doamna Tomașici despre asta. De exemplu, Marea Adriatică are specificitățile ei, dar vorbim de 31 de situații, fiecare cu caracterul său particular. Doar în ce privește litoralul Mediteranei din Spania, sunt zone diferite, cu uh, fiecare cu uh, caracteristicile sale deosebite, deci trebuie să, sigur, trebuie să ne gândim la, la măsuri de luat. Însă, nu se referă doar la cote sau tacuri. Nu, sigur, sunt și ele partea, partea din soluție, dar trebuie să ne gândim la mult mai multe uh, intervenții și măsuri. Și eu aș dori ca să fim creativi în acest raport în ce privește măsurile de, uh, sigur, să ne ocupăm de supraexploatare în Marea Mediterană. Da, să ne gândim la uh, caracterul deosebit al acestei mări, că Uniunea Europeană are uh, doar uh, o incidență parțială în ce se întâmplă în această mare. Sigur că e bine că domnul comisar Vela se întâlnește cu autoritățile din Tunisia, din Maroc sau, în fine, din state terțe. Însă, efectele deciziilor luate în Uniunea Europeană sunt doar parțiale asupra mării mediterane. Sunt de acord cu domnul Afronte. E necesar să, să ne referim la, la colectarea datelor. Sunt date reale privitoare la speciile pescuite, sunt date foarte necesare. Uh, dacă am fi dispus de date concrete în legătură cu activitatea exploatațiilor de pescuit în toate uh, zonele, de pescuit al tonului roșu sau peștelui spadă, unde acum se uh, solicită luarea unor măsuri drastice, am fi rezolvat astfel, situa- altfel situația, cu un mai bun control, eventual ar fi trebuit să ajungem la uh, măsuri atât de drastice. Deci foarte importantă colectarea datelor ca să vedem exact ce se întâmplă. De ce nu s-au uh, efectuat uh, corect activitățile de control? Că n-am fi ajuns la niște decizii atât de drastice ca cea pentru tonul roșu sau uh, cea care se sugerează acum pentru peștele spadă. Că vom vorbi și despre asta. Porque yo creo que esta compilación de datos es muy necesaria. Sigur, deci e foarte necesară colectarea datelor. Trebuie să colaborăm, fiecare să-și facă treaba, statele membre să colaboreze. Eu vin dintr-o regiune, Andaluzia, care a prezentat deja un document referitor la zona sa de pescuit, GSA 1 de la Marea Mediterană, și uh, care se referă la trei exploatații de pescuit din această zonă. E vorba de diverse echipamente de pescuit. Uh, sigur, în Spania există multe măsuri care au fost luate la nivel regional. Să ținem cont, deci, și de ceea ce se face în statele membre atunci când e de luat decizia finală. Sigur că trebuie să luăm măsuri. Dar nu să dăm vina doar pe pescar, să nu fie sapi spășitori doar pescarii. Nu, eu nu sunt deloc de acord cu așa ceva. Dar să ținem cont de toate aspectele. Senora Aguilera. Mulțumim, doamna Aguilera. Da, acum cuvântul reprezentantului Comisiei sau reprezentantei Comisiei, doamna Valerie Lene. Mulțumesc. Comisia Europeană împărtășește clar diagnosticul domnului Afronte. Este un diagnostic uh, care vizează stocurile din uh, Mediterană și arată că mai mult de 95% din stocuri sunt supraexploatate. De aceea Comisia ca și parlamentarii, consideră că nu avem de-a face cu o fatalitate, ci că putem uh, uh, schimba situația stocurilor, astfel dând uh, un viitor pescuitului în Mediterană. De altfel, după cum ați și spus, domnul Vera a organizat la Catania o conferință pentru a vorbi despre o nouă dinamică pentru zona Mediterană și eu cred că această nouă dinamică e gata să ia amploare și să-și aducă contribuția. a avut loc uh, și o conferință uh, ministerială pe lângă întâlnirea de la Catania, unde toți miniștrii din regiune și-au adus uh, contribuția și s-a lansat practic un proces de react Uh, de reacție la nivel național, european și uh, regional, precum și la nivel internațional, pentru a se putea lua măsuri imediate pe termen mediu și lung. Deja anul acesta am uh, pus la punct această strategie și ați putut vedea la SGPM, la întâlnirea care s-a ținut în iunie, în Malta, că au fost adoptate anumite măsuri. În ceea ce privește Marea Adriatică, am adoptat un uh, plan pentru micile specii pelagice care uh, să țină cont de măsurile existente deja adoptate uh, la nivelul anumitor state membre ale Uniunii Europene, dar de asemenea am luat în calcul și avizul Comitetului Științific al SGSM. Practic am luat în calcul micul pescuit uh, de coastă din Marea Adriaticii, uh, un pescuit care permite un viitor uh, pentru stocurile de sardine și anșoa. Această abordare este una bună pentru că ea integrează și viziunea pescarilor și de asemenea și cea a autorităților care pot să vină la punct cu mecanisme pentru pescar pentru că aceste măsuri să aibă efect. De asemenea, am luat în calcul și nevoia ca alte state din Mediterană să se implice în măsurile de conservare. Și exact la această întâlnire a SGPM um, am uh, luat uh, anumite inițiative pentru a proteja Merlucius, uh, stocurile de Merlucius și, de asemenea, am gând, ne-am gândit să implicăm și Tunisia și Algeria în aceste uh, planuri, pentru că um, cooperarea cu statele din sudul uh, Europei um, este posibilă. Este bine ca aceste state să fie implicate în măsurile noastre. Deci, anul acesta, în baza propunerilor statelor membre, am reflectat la măsuri pentru a îmbunătăți stocul de melucius în apele Uniunii Europene. Sunt, practic, măsuri care se discută acum la nivel național cu autoritățile spaniole și uh, franceze, tocmai pentru a evita să ajungem la un colaps al stocurilor de merlucius. Deci există o posibilitate de a avea măsuri care vin și din partea statelor membre și care să țină cont de uh, nevoile regiunilor de coastă care sunt implicate în gestionarea stocurilor de merlucius. Uh, de asemenea, trebuie să ținem cont și de alte uh, specii de uh, pești, de exemplu crevetele, care este pescuit în golful Lyon. E important să ținem cont de această abordare bazată pe ecosistem. Acesta este uh, Uh, practic un exemplu care trebuie urmat și pentru alte tipuri de uh, pește, dar important este să nu facem chiar tot, ci să ne alegem anumite stocuri uh, aflate în pericol și să uh, ne axăm pe ele. Un alt element important menționat a fost sângerea datelor. Uh, Într-adevăr, este important să avem o bună strângere a datelor, validarea validare a lor și mai ales uh, e important ca oameni de știință care uh, acționează în bazinul Mediteranei să poată să discute între ei. Comisia a făcut uh, deja un efort pentru a organiza o întâlnire în septembrie, aducând la un loc oameni de știință europeni, oamenii SGSM, și uh, oameni de știință afiliați FAO pentru a pune la punct un limbaj uh, identic. Eu cred că trebuie folosit uh, același limbaj în mediul științific, pe, științific pentru a obține un aviz foarte bine documentat pentru zona mediterană ca să nu poate fi contestat. Am făcut progrese majore pentru că la ultima întâlnire a SGSM am adoptat uh, o strategie care va pune uh, la uh, punct un uh, forum însărcinat cu uh, aspecte științifice ale Mediteranei uh, care se va organiza anul viitor în 2017. În cursul este strategia am definit uh, datele pentru micul pescuit de coastă, un subiect uh, de altfel menționat și foarte important. Avem un grup uh, de lucru permanent însăcinat cu acest subiect care va fi lansat în aprilie anul viitor și care va conduce la o conferință în 2018. Menționăm și intenția noastră de a invita uh, micii pescari uh, de pe coaste uh, pe 27 martie la o reuniune din Malta prezidată de conferința ministerială, mai precis pe 28 martie, pentru a oferi o nouă dinamică discuțiilor legate de Mediterana. Uh, Ehm, apoi, raportul domnului Afronte și al dumneavoastră ar putea să ehm, lanseze anumite idei eh, care pot fi discutate la această conferință. Un alt element important pe care l-ați menționat a fost eh, că Există o problemă cu pescuitul ilegal în Mediterana. Da, toate părțile contractante au recunoscut această realitate. Într-adevăr, este o problemă cu pescuitul ilegal. În cele din urmă am reușit să recunoaștem realitatea, uh, pentru că lucrurile acestea sunt greu de recunoscut uneori. S-a decis așadar adoptarea pe plan regional a unui plan de acțiune uh, împotriva uh, pescuitului INN la nivel SGSM. Este un pas important, deci care trebuie subliniat. Noi vom contribui um, clar la acest uh, plan. Din nou, este la fel de important să luăm în calcul și uh, ajutorul oferit statelor uh, de pe malul sudic al Mediteranei. E nevoie să le ajutăm să își dezvolte capacitatea științifică, cât și cea de la nivelul controlelor. Împreună cu angețiile noastre um, participăm la formare Uh, și la gândirea formării pentru statele din uh, sudul Mediteranei pentru a ridica nivelul uh, controlelor. Asta pentru a avea pe viitor sisteme de control comune. Acesta este și el un element important. Cele din urmă știu că E adevărat că stocurile din Mediterană se confruntă și cu anumite pericole externe, de exemplu schimbarea climatică, uh, precum și uh, uh, cu poluarea. Trebuie să luăm în calcul așadar toate aceste elemente. Uniunea Europeană și Comisia Europeană prin intermediul studiilor făcute, au gândit alocarea unui milion de euro pentru studii suplimentare pentru anul viitor, pentru a avea o analiză concretă pentru acest uh, impact. Uh, e un element, deci, foarte important de reținut. Comisia Europeană așadar atunci când face propuneri, trebuie să analizeze și uh, aspectele social-economice. Domnul Vela deja a spus în fața Consiliului de Ministri că dă prioritate pescuitului uh, mic de coastă. Pentru el este foarte important așadar să se adopte măsuri care să țină cont de toate elementele care au un impact asupra pescuitului de coastă. Prin urmare, mă gândesc, domnule președinte, că am putea avea o dezbatere constructivă și cred că e important să acționăm concertat în zona uh, Mediteranei și important este să repetăm faptul că nu avem de-a face cu o fatalitate, ci că stocurile ar putea reveni la uh, MSY dacă toată lumea uh, se implică. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim. La finalul acestui schimb de opinie aș dori să dau din nou cuvântul lui Marco Afronte pentru concluzii sau pentru orice alte elemente suplimentare. Marco. Sì, grazie, solo un paio di punti. Mulțumesc. Mm, cred că în identificarea problemelor am ajuns la un acord. Însă, mă rog, asta e partea cea mai ușoară. Cu soluțiile e problema. Eu voi face propuneri, am notat ce s-a spus astăzi aici și voi face la fel uh, în următoarele zile și săptămâni. E bine să discutăm ca să găsim soluții comune, pe cât posibil. Vreau să clarific două chestiuni. Chestiunea celelalte elemente de impact, schimbările climatice, polare și așa mai departe. Nu vreau să las o impresie greșită. În raportul meu va fi scris negru pe alb că noi trebuie să evaluăm și celelalte surse de impact care au o consecință negativă asupra stocurilor de pești, dar nu e un alibi ca să spunem că pescuitul nu e vinovat de nimic. Nu, are și impactul său negativ, deci trebuie să luăm măsuri și în legătură cu ea Uh, e foarte importantă până în aplicarea PCP și a planurilor multianuale pe care practic încă nu le-am pus în aplicare în Mediterană. dar sper să fie eficiente, că până în 2020 trebuie să garantăm uh, că atingem nivelul producției maxime sustenabile și bunăstarea de mediu prevăzută de strategia marină. Apoi, cât despre cote, știu că se discută multe despre cote, eu vorbesc despre posibilitatea de a insera cotele pentru pescuit monospecific sau similar. De exemplu, la Marea Adriatică uh, nu avem un pescuit uh, monospecific, dar se referă la doar două specii. E vorba de puține tipuri de pescuit în Mediterană, că sunt puține tipuri de pescuit monospecific. Și oricum, cotele sunt doar o posibilitate, dar avem mai multe alte soluții de implementat, de la închisul, de la închiderea spațiotemporală a pescuitului, un alte criterii utilizate uh, pentru studii biologice și științifice, datele ne vor putea oferi alte, măs- alte măsuri. Am vrut să răspund uh, puțin mai clar asupra acestor două puncte. Mm, face mare plăcere când aud că, iată, Comisia Europeană a alocat 2 milioane de euro pentru uh, studiul de impact uh, al altor efecte negative uh, la Mediterană. E foarte urgent să avem aceste studii și sper să și dispunem rapid de rezultatele lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportorilor, raportorului din umbră. Calendar. Iar acum informații legate despre calendar. Uh, Proiectul de raport va fi prezentat pe 5 decembrie 2016. Vot în uh, comisie în data de 28 februarie anul viitor, 2017. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu reprezentantul uh, Comisiei punctul 18, măsurile de gestionare, conservare și control aplicate în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, adică ICAT. Gabriel Mato este raportor din partea PPE-ului. Astăzi vom asista la prezentarea acestei propuneri și din partea Comisiei și apoi vom avea un schimb de opinii. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Francesca Arena. Începem cu doamnele. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and good afternoon to everyone. Uh, actually, we are two ladies. Mulțumesc. Astăzi vom fi prezente două doamne. Uh, eu voi fi cea care va lua însă cuvântul. Această propunere vizează transpunerea în legislația europeană a tuturor uh, măsurilor de conservare, control și de punere în aplicare care au fost uh, adoptate uh, de Comisia Internațională pentru Conservarea Atomului din Oceanul Atlantic. Ne referim de obicei la această organizație cu acronimul său ICAT. Aceasta este o organizație creată în 1966 iar această organizație are autoritatea de a adopta decizii obligatorii uh, pentru părțile sale sub forma unor recomandări. Acestea sunt decizii care iau în calcul conservarea și gestionarea tonului și a speciilor similare tonului din Atlantic și din uh, Marea Mediterană și uh, Marea Neagră. Ne referim la specii precum tonul roșu aici, um, peștele spadă, tonul tropical, dar și alte specii, uneori importante, păsă, um, pești, care apar în capturi dorite și, de asemenea, și nedorite. Există 51 de părți contractante. Uniunea Europeană este una dintre aceste părți contractante din 1997. Aceste convenții sunt obligatorii pentru părțile contractante și uh, de asemenea și pentru Uniunea Europeană, care trebuie să respecte obligația internațională de a se asigura că dispozițiile acestor recomandări uh, sunt uh, uh, unele care sunt respectate așa cum trebuie. Ar trebui subliniate asemenea faptul că, în conformitate cu articolul 216 din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene, obligațiile internaționale precum aceasta țin de Uniunea Europeană și de statele uh, sale membre. Dar măsurile ICAT creează și obligații, precum și drepturi, pentru operatori individuali uh, privați, de exemplu uh, armatori sau capitan de vas. Aceste măsuri trebuie transmise, transpuse însă în legislația europeană pentru a avea efect. Care este istoria acestui dosar? De ce venim acum cu această propunere? Sunt anumite măsuri care au fost transpuse în trecut, însă de mult. Ultima implementare a măsurilor ICAT datează din 2001 E vorba despre regulamentul 1936 2001, care vizează măsurile de control. Iar în 2007, uh, regulamentul 520 uh, a vizat uh, măsurile de conservare cu excepția anumitor măsuri specifice adoptate de ICAT în legătură cu tonul roșu. Acestea au fost obiectul unor uh, măsuri uh, și procese paralele de transpunere. Cel mai recent uh, proces s-a finalizat nu de mult. Au mai existat și alte măsuri, mai ales în ceea ce privește documentele statistice și programele pentru peștele spadă și pentru tonul roșu, transpuse prin regulamentul 1984 din 2003. E așadar vremea să actualizăm aceste transpuneri și să incorporăm în legislația europeană toate recomandările ICAT care au fost adoptate începând cu 2008. Deci există un număr mare de recomandări care acoperă practic um, un număr important uh, de specii acoperite de această propunere, dar de asemenea acoperă și măsuri de control. Cel puțin uh, acele măsuri de control care deocamdată nu au fost acoperite de regulamentul cu privire la control uh, din Europa și de regulamentul INN, pentru că anumite măsuri sunt deja acoperite deci de aceste două regulamente. Per ansamblu am uh, transpus prin această propunere 28 de recomandări ICAT. Structura regulamentului uh, urmează practic uh, speciile, se bazează inițial pe speciile ICAT, acoperă tonul tropical, de asemenea peștele spadă, malinul albastru și alb, precum și păsările marine, testoase și rechini. Aceste măsuri trec dincolo de cele deja aplicabile în Uniunea Europeană prin uh, intermediul regulamentului de control și prin intermediul regulamentului INN. Acest uh, regulament continuă să se aplice, măsurile ICAT uh, se aplică peste aceste recomandări din regulamente. E important să subliniem faptul că în trecut au existat două seturi de măsuri paralele am avut de face cu un regulament de control pentru măsurile ICAT și un regulament pentru măsurile de conservare adoptat în 2007. Prin aceste două regulamente am acoperit anumite măsuri, dar prin propunerea noastră uh, solicităm ca aceste două regulamente să fie combinate într-o singură propunere pentru că lucrurile să fie mai ușor de înțeles și de implementat, de asemenea de uh, controlat. Acest exercițiu este foarte important uh, și vreau să subliniez că am urmat uh, o abordare foarte strictă și fidelă în această transpunere, adică nu mergem dincolo de măsurile uh, ICAT. Uneori ICAT lasă o anumită flexibilitate părților sale de a merge dincolo de ceea ce propune. Ne-am preferat să transpunem doar aceste măsuri care sunt absolut obligatorii uh, pentru părțile contractante ale ICAT. Nu mergem, deci, dincolo de ceea ce statele membre și operatorii trebuie deocamdată să pună în aplicare. Cu asta cred că pot să-mi închei uh, scurta prezentare. Ca ultim punct, însă, aș dori să mai subliniez ceva ce se înțelege de la sine, și anume că aceste regulamente nu acoperă oportunități de pescuit care sunt decise anual de ICAT. Ele sunt uh, puse în aplicare prin uh, intermediul oportunităților de pescuit uh, și a regulamentului aferent adoptat anual de către Consiliu. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Arena. And now I would like Vă mulțumim, doamnă Arena, și acum aș dori să dau cuvântul raportorului, domnul Marto. Aveți cuvântul. Președinte, muchas gracias a, por la explicación. Mulțumesc și mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru explicații și mă bucură, pot să spun asta, că se vor transpune aceste recomandări ale ICAT în legislația europeană și încep de unde a terminat uh, doamna de la comisie, a spus, uh, a spus că a făcut o transpunere foarte strictă și asta am apărat eu aproape întotdeauna, dar cu puțin succes uneori. Nu voi intra acum în detalii, e un prim schimb de opinii și, bun, uneori se depășesc puțin aceste recomandări, eu spune că nu e cazul, dar comisia o face și atunci e bine să o facă și în alte cazuri că nu o face. Haideți să încerc să vă explic. În general e adevărat că Comisia a respectat uh, la literă recomandările și nu le-a prea depășit. Vreau să mulțumesc Comisiei că uh, ne propune un tabel cu articolele corespondente și propunerile pentru fiecare, ceea ce facilitează mult munca noastră și trebuie să îi mulțumim că nu totdeauna o face. Recunosc efortul și mulțumesc. Însă pot da două exemple clare. La articolul 7, alineatul al doilea, despre embarcațiuni, acolo se va înlocui formularea, se spune uh, o propunere cu capacitate echivalentă sau de mai puțin. Asta e o adăugire a comisiei, nu spune asta recomandarea. Deci de ce să uh, impunem această limitare? Sunt, sunt și alte exemple, de exemplu 38, acolo e ceva important, adică se va utiliza o a doua sperietoare de, de, păsări atunci când va fi uh, corespunzător, spune comisia, când va fi cazul. Asta se elimină din transpunere și uh, nu se lasă niciun fel de tip de flexibilitate. În fine, sunt lucruri care nu cred că trebuie să facă acordul în urmare discuții și putem ajunge la un acord, însă mă preocupă totuși un element și anume uh, Și adevărat că transpunerea s-a făcut în formă aproape identică cu cea din recomandare, însă mă refer la transbordare și autorizare. Fără de aguas comunitarias. Asta în afara apelor comunitare. Că pentru această transbordare în larg trebuie îndeplinită o serie de condiții și Comisia spune că într-adevăr există o serie de condiții care trebuie îndeplinite, însă eu consider că eh, aici trebuie să depășim puțin uh, ce uh, scrie acolo, pentru că sunt interzise în apele Uniunii Europene transbordările în larg pentru toate embarcațiunile, pentru a evita practici ilegale. Și atunci există o neconcordanță între ce spune legislația europeană și ce se stabilește acum de către ICAT. Atunci e o situație fără sens. Să zicem că o embarcațiune europeană ar putea face operațiuni de transbordare în apele de competență a ICAT, dar care să nu fie ape comunitare, acolo unde practica asta este interzisă prin legislație, prin legislație europeană. Deci e un dezacord acolo, ceva fără sens plus că ar intra în contradicție cu regulamentul INN. Cred că nada impediria că la Uniunea Europeană pueda... Atunci, în acest caz, Uniunea Europeană ar putea adopta măsuri mai stricte decât ce recomandă ICAT. Dar în acest caz ar fi să depășească strictețea ICAT, însă pentru o protecție specială și pentru a se respecta strict regulamentul INN. Mai și alte chestiuni, dar s-a oprit în detaliu asupra lor reprezentanta Comisiei Poate vom mai aduce niște nuanțări, de exemplu cu observatorii, sau uh, s-au făcut aluzii la planurile de gestiune. În fine, vom încerca să îmbunătățim uh, uh, documentul, inclusiv în ce privește redactarea, dar în general suntem de acord cu transpunerea comisiei și sunt convins că nuanțările noastre vor duce la un acord la care se va ajunge fără probleme. Sper să ne bucurăm și de contribuția returilor, grup, grupurilor politice. Mulțumesc! Mato, uh... Mulțumim foarte mult, domnule Mato. E un, prim schimb, e un prim schimb de, op- schimb de opinii. Nu avem raportor din umbră. Doamnă Bilbao, aveți cuvântul și dacă oricine altcineva dorește, doamna Aguilera. Președinte, eh, eh. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului Gabriel Mato, care din nou se ocupă de Uh, acest lucru. Da, în comisia noastră, de lungul timpului, am uh, menținut uh, cerința către comisie să aplice riguros recomandările aprobate de ICAT. Asta e linia generală pe care o vom menține și în grupul nostru. În ce privește transbordările, e exemplul cel mai clar. Am avut o întreagă dezbatere cu ocazia reformei PCP și acum iată că revine problema. Bun, vom analiza lucrurile în detaliu și vedem ce uh, putem face. Dar cred că, dincolo de a cere rigoare în aplicarea recomandărilor, uh, trebuie să cerem să existe și coerență între ce am adoptat noi până acum și uh, recomandările despre care discutăm. Nici eu nu vreau să intru în detalii, pentru că nu cred că e cazul astăzi, însă, după cum spuneam, avem o analiză și vedem cum putem să ne aducem și noi aportul. Uh, Mulțumim, Clara Aghiera. Gracias, presidente. Eh, a mí sí que me gustaría aprovechar. Mulțumesc. Eu vreau să profit de ocazie că este de față reprezentanta comisiei care ne-a explicat, ne-a explicat unele aspecte de eh, chestiuni discutate, dar aș profita de ocazie aș dori să mi se explice care e motivul măsurii de a, de, a unui plan de recuperare a peștelui, a stocului de pește spadă, după cum spunea și domnul comisar în cadrul ICAT. Vedem că situația cere adoptarea de măsuri. Să nu știu care este justificarea uh, adoptării unei măsuri uh, cele mai extreme cu tac pentru peștele spadă. Spun asta pentru că de obicei când se ia o asemenea măsură, toate părțile de, interesate cam au de suferit. Și în primul rând, uh, pescarii. Știm, datele pentru peștele spadă sunt îngrijorătoare și trebuie luate măsuri. Însă ar dori ca reprezentanta Comisiei Mă explice de ce uh, se gândește Comisia la uh, decizia de a incorpora planul de recuperare, uh, de a incorpora deja un total al, apturilor, al capturilor admisibile, ținând cont de faptul că sectoarele care ar putea fi afectate sunt deja afectate prin restricțiile adoptate la pescuitul de ton roșu. Vreau să vorbesc despre zonele pe care le cunosc eu, de exemplu, sudul Spaniei, Almeria, acolo putem vorbi de aceeași flotă care pescuia ton roșu și pește spadă, acum ar putea fi supusă unor restricții și practic ar fi condamnată la dispariție. Deci, aș dori să știu ce date sunt cele care au determinat Comisia să facă această propunere, să introducă un total al capturilor admisibile pentru peștele spadă? Deci, o întrebare concretă. Mulțumesc. Ah, Mulțumim foarte mult. Și acum mai avem, uitați, avem niște întrebări. Și dacă e posibil, Francesca Arena v-aș ruga să ne răspundeți. Yes, uh, of course, I'd like... Da, bineînțeles. Aș dori să încep prin a răspunde la ultima intervenție, dacă îmi permiteți. Nu ar trebui să existe niciun fel de neînțelegere. Vorbim aici despre o transpunere a măsurilor existente adoptate de ICCAT până anul trecut, până în 2015. Așa că noi nu avem aici niciun fel de discuție în ceea ce privește noi măsuri posibile pentru stocurile ICCAT, incluzând aici peștele spadă mediteranean. Transpunem în legislația europeană măsuri pe care ICCAT le-a adoptat deja în trecut. Când vine des, vorba despre viitor, ei bine, cred că aici e o discuție separată care merge mai departe de acest exercițiu specific, care a fost unul foarte tehnic, aș spune, și mai puțin politic. Pe chestiunile pe care le-ați ridicat și dacă mai e timp, colega mea, șef de unitate la Unitatea Mediteraneană, va răspunde la punctele dumneavoastră. Mă voi întoarce acum la ce s-a mai întrebat am observat că există un număr de posibile articole, o serie de articole, de fapt, care ar putea să fie transpuse într-o modalitate diferită și avem o explicație pentru ambele. De fapt, articolul 7 în ceea ce privește limitarea capacităților E ceva ce a existat până în anul 2014 în ICCAT. Și când măsurile pentru tonul tropical au fost revizuite în anul 2015, dispozițiile în ceea ce privește capacitatea, această dispoziție din greșeală a fost înlăturată din text. E adevărat că recomandarea existentă acum nu mai are această dispoziție, dar a rămas în textul nostru pentru că te Textul nostru a început să fie pregătit în anul 2014 și apoi a fost finalizat în anul 2015. Dar pentru că măsura privind capacitățile nu trebuia să fie eliminată, noi am menținut-o pentru că nimeni nu și-a dat seama că aceasta fusese eliminată din greșeală în cadrul ICCAT. Va fi reintrodusă în acest an, însă, într-adevăr, e adevărat, dacă vă uitați la scrisoarea de recomandare, nu ar trebui să fie acolo, cel puțin după recomandările actuale. Cât despre articolul 38, în ceea ce privește păsările marine, unde e posibil, unde se poate pune în practică, au fost eliminate acestea cel puțin din textul nostru, pentru că Comisia considera că ar fi dificil, dificil de pus în aplicare o asemenea măsură. Practicabil, de pus în practică ce înseamnă? Într-adevăr, recomandarea ICCAT conține clar aceste cuvinte. Apoi, în loc unde a fost menținută, aici aș dori să spun foarte clar că noi am urmărit o abordare de transpunere foarte strictă. Deși flota Uniunii Europene nu folosește acum sub ICAT transtransporturi pe mare, pentru că acestea sunt făcute în porturi, a trebuit să transpunem recomandările ICCAT în ceea ce privește acest tip de transport pe mare această transbordare. Flota UE nu se folosește de aceste dispoziții și probabil nu s-a folosit nici în trecut. Aș dori să subliniez un fapt subliniat foarte bine de raportor. În legislația UE, transbordarea pe mare e interzisă. Însă e interzisă doar în apele Uniunii, nu e interzisă în afara apelor Uniunii. În regulamentul 4 din regulament există măsuri specifice care reglementează transbordarea pe mare cu vase aparținând unor state terțe. Însă regulile organizațiilor regionale trebuie să fie respectate. Înseamnă că legislația UE nu interzice transbordarea pe mare, după frontierele Uniunii. Există această posibilitate. Dar acum s-ar putea decide să fie interzis acest fapt în uh, domeniul Convenției ICAT, e altceva, nu era rolul nostru să propunem un asemenea tip de interdicție, dacă e nevoie, pentru că se merge mai departe de exercițiul legat de transpunere. Aș mai dori să menționez și faptul că transbordarea pe mare nu e utilizată acum de flota UE în Atlantic, în ceea ce privește speciile ICCAT. Însă această transbordare este folosită, de exemplu, în Pacific, de anumite flote, unde accesul la porturi nu este posibil, așa că transportarea la, pe mare e necesară în asemenea cazuri. Însă trebuie respectate organizații, regulile organizațiilor regionale de pescuit. Cu transbordarea cred că am reușit să acopăr toate punctele. Și, după cum vă spuneam, dacă e necesar, colega mea vă poate da niște răspunsuri în ceea ce privește tonul mediteran. Mediterană. Vă mulțumim foarte mult, doamnă Arena, pentru mesajul foarte clar. Da. Aveți o altă întrebare? O es una repregunta o es finalizar, como suele hacer como raporter. No. Nu, vreau să iau uh, cuvântul uh, în încheiere, cum se obișnuiește ca raportor. Da, spune că flota europeană nu utilizată, dar s-ar putea, s-ar putea să, să existe un asemenea fenomen. Trebuie să ne gândim și la asta. Uh, Gabriel Mato, Domnule Gabriel Mato, dacă doriți, puteți să continuăm această dezbatere, să o închidem apoi de două ori, da? Nu? Totul e în regulă? Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru acest schimb de păreri! So fast. Madame Aguilera? Sí. Doamna Aguilera? Totuși aș dori să-mi răspundă comisia la întrebare. Totuși aș vrea să văd ce se întâmplă cu întrebarea mea. Ok. Ok? Si nu le parece mal, președinte. Vă rog, dacă sunteți de acord, domnule președinte. Ok, ah, ja. Hm? Uh, then, uh, springen wir einfach noch mal zurück zum, uh... Bun, atunci ne întoarcem din nou la zona Mediteranei. Bun, ne întoarcem la expertul pentru Marea Mediterană. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde doamnei Aguilera. Am primit avizul Comitetului Științific din partea ICAT și avizul e unul foarte negativ pentru că se cere o reducere cu 55% în ceea ce privește peștele spadă. Înseamnă că există aceste eforturi foarte mari. Pescuitul uh, european reprezintă o mare parte a capturilor și, cum spunea și domnul Vela la Consiliul de Ministri, adică 75% din acesta, domnul Vela spunea că va face o, propoziție, o propunere la următoarea reunei ICAT, astfel încât să nu fie epuizate scos stocurile și să se poată în continuare pescui acest pește într-un mod durabil în apele Uniunii. Comisia împreună cu statele membre discută, discutăm acum cu statele membre. Uniunea Europeană va face o propunere la ICAT pentru un plan de redresare în ceea ce privește peștele spadă la următoarea reuniune, reuniune ICAT care va avea loc în luna noiembrie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Aguilera, sper că sunteți mulțumită. Bine. A, ultimele comentarii sunt ale raportorului, însă cred că închidem acum dezbaterea și trecem la următorul, însă nu ultimul punct de pe ordinea de zi, acorduri de parteneriat durabile între Uniunea Europeană și Guvernul Insulelor Cook. Joao Ferreira. Se află aici? Acest raport uh, a fost atribuit GUE Domnul Ferreira a fost numit la 16 iunie în raportor. Am avut atunci o prezentare a comisiei a acestui acord și am avut protocolul. Astăzi vom avea un schimb de opinii cu comisia și o actualizare a situației în ceea ce privește semnarea acestui acord de parteneriat. Și acum aș dori să-i dau cuvintul, în primul rând, Joao, reprezentantului Comisiei Europene, domnul Roberto Cezari, și apoi va avea cuvântul raportorul. Domnule Cezari. Okay. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc membrilor Parlamentului, raportorului Mă bucur foarte mult că pot să vă spun cum stau lucrurile cu acest acord de parteneriat. După cum știți, acum mult timp am încheiat negocierile și am uh, lansat întregul progeteu. De fapt, am avut două runde de negociere pentru acest acord. Primul a avut loc în anul 2014 și apoi a existat o pauză între prima fază și a doua, care a avut loc în octombrie 2015 și asta pentru că guvernul insulelor Cook și-a dorit să aibă timp să se consulte cu toate comunitățile și toate insulele. Întregul proces a durat doi ani și, după cum vă spuneam, am reușit să încheiem cele negociate în octombrie anul trecut. Apoi președinția din partea Consiliului a semnat acordul care acum e pe mâinile guvernului insulelor Cook. Așa că noi așteptăm acum semnătura din partea guvernului insulelor Cook. Ce s-a întâmplat între timp? În afață de consultările de 2 ani între prima etapă și a doua etapă, guvernul insulelor Cook, pentru că exista această dezbatere foarte aprinsă la nivel intern, a continuat să își desfășoare consultările la nivel intern, însă nu numai. În iunie 2016 au căzut de acord asupra faptului să trimită întregul să trimită întregile date, întregile date care să fie în ceea ce privește pescuitul de ton cu plasă pungă acestui, acestui, acestei comisii. Au uh, făcut un raport foarte lung și destul de pozitiv. De fapt, aceștia sprijineau aceste activități în insulele Cook. Și acest acord al nostru. Pe partea noastră, noi credem că Guvernul insulelor Cook are tot ce îi trebuie la dispoziție astfel încât să ia o decizie. Ultimele știri pe care le avem de acolo e că primul ministru va semna foarte probabil acordul în următoarele săptămâni. Așa că noi rămânem convinși că acest acord este unul foarte bun, e limitat la șapte mii de tone, doar ca să vă spun cam uh, cum arată lucrurile. În protocolul cu Kiribati, care a expirat în aceeași uh, în aceeași condiție, aici vorbeam de 15.000 15 de tone. Flota noastră are doar patru nave acolo. Apoi au fost de acord cu toate măsurile de conservare în ceea care trebuie să fie puse în aplicare. În cazul în care acest acord va intra în vigoare, sunt dispuși să adauge mai multe sisteme de control, de exemplu, observatoare electronice pe vasele noastre. Sunt deschiși la control atât cât se poate. În acord, așa cum știți, toate principiile CFP au fost incluse. Noi suntem convinși că totul e util astfel încât să ne asigurăm că Flota noastră poate să fie activă și prezentă în estul și centrul Pacificului, dar și pentru cooperarea între noi și insulele Cook, pentru că, așa cum probabil știți, componenta cea mai importantă din acest acord, dacă nu chiar cea mai importantă de acum, mai ales când vorbim de insulele Cook, e sprijinul sectorial. Așa că există o parte din sumă care va ținti tocmai sprijinul acestui sector în insulele Cook. Cam aici ne aflăm și, cum spuneam, Sperăm să aflăm uh, vești din partea insulelor Cook în următoarele zile. Însă, pe moment, realitatea e că așteptăm uh, semnătura lor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Roberto Cezari, și acum aș dori să dau cuvântul colegului nostru, Joao. Cer scuze, spune președintele. Raportorul, în primul rând, Joao Ferreira. Prezident, serei brev. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mulțumesc Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a acordat. Era necesar să obținem aceste informații, pentru că la ultimele dezbateri pe care le-am avut cu Comisia, mm, au trecut de la acestea câteva luni, au existat între timp anumite dezvoltări și nu mai primisem niciun fel de informații, nu știam cum stau lucrurile cu semnarea acestui acord. Am avut deja o primă dezbatere, acum lucrurile principale sunt cunoscute, însă aș dori să mai știu dacă din partea autorităților din insulele Cook au fost semnalate vreun fel de probleme Asta dup- a apărut ceva în ultimul minut după negocieri de nu a putut să aibă loc semnarea, da sau nu, e important. Comisia ne spunea că în cel mai scurt timp această semnare va putea să aibă loc. Înseamnă că vor exista condițiile necesare, astfel încât să putem și noi să ne continuăm munca. S-a propus ca pe lângă propunerea legislativă, să fie și o propunere nelegislativă din partea noastră. Suntem dispuși să începem și cu munca la aceasta, să ținem cont de informațiile pe care ni le-a dat Comisia. Nu am început încă să o facem și asta pentru că nu aveam informațiile de care aveam nevoie. Nu puteam să începem munca fără să știm uh, dacă a avut loc deja ratificarea sau semnarea acordului, pentru că am fi avut probleme. Apoi această întârziere care revine din faptul că autoritățile din insulele Cook au vrut să mai facă un studiu, o analiză în ceea ce privește acest acord și ținând cont de toate celelalte activități de pescuit care au loc în aceste ape. Nu putem decât să salutăm acest fapt, pentru că în propria țară a organizat o dezbatere pe această temă. Însă sper că această dezbatere va fi închisă în curând și că acest acord va putea să fie semnat și aș fi foarte interesat să aflu ce părere au raportorii din umbră colegii pe această temă. Eu sunt de părere că acum există condițiile de care nevoie astfel încât să ne continuăm munca. O întrebare acum pentru comisie. Cum arată lucrurile legate de strategia privind Pacificul? A fost în a fost încheiată această strategie cu semnarea acordului sau v-ați mai propus să mai faceți și altceva? Cum stau lucrurile cu acordul? Cu acordurile care au exprimat și nu au fost rănoite. Mulțumim foarte mult, Joao, și cred că Trecem acum la schimbul de opinii, așa că îi dăm cuvântul colegului nostru, domnul Blanco. Como se ha dicho, estamos... Mulțumesc, după cum s-a spus, eh, ne aflăm în fața unui acord de dimensiuni limitate din punct de vedere al cifrelor, dar e important în, pentru că răspunde la o cerere din sectorul tonului european pentru a extinde zonele unde se poate opera. E un eh, prim acord care se va semna cu guvernul insulelor Cook și garantează prezența europeană în apele Pacificului eh, de Est. Pentru că nu s-a uh, um, uh, extins actor, acordul de la Kiribati și s-a semnat totuși cu Micronezia și insulele Salomon, dar e important să fim prezenți acolo ca să promovăm o politică de pescuit durabilă și exploatare responsabilă a resurselor, garantând o gestionare corectă a resurselor de ton din Pacific. Acordul se bazează pe cele mai, cea mai bună expertiză științifică disponibilă și mijloacele de conservare și gestionare a Comisiei de Pescuit uh, din Pacificul de Vest și Central. După cum s-a spus, acordul uh, se întinde pe durata de 8 ani de zile și un protocol de 4 ani uh, reînnoibil. Vorbim de trei embarcațiuni sub pavilion spaniol și un sub pavilion uh, francez care vor avea de beneficiat cu o captură de 7.000 de tone pe an, cu un beneficiu de aproximativ 3.000 de euro pentru uh, fiecare, uh, dincolo de cota armatorilor. Trebuie să nu se acorde flotelor neeuropene condiții mai favorabile decât cele prevăzute în acord. Apoi se Uh, regăsește acolo și clauza de la Cotonou în privitoare la drepturile omului, principiile democratice și statul de drept. Din toate aceste motive, grupul meu va susține acest, cum spuneam, mic acord, mic în dimensiuni, însă important pentru ambele părți. Mulțumesc! Thank you very much, Blanco. Uh... Mulțumim foarte mult, Blanco. Ați primit niște întrebări. Mai există alte comentarii? Dacă nu există, atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Roberto Cezari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La prima întrebare, au existat probleme în insulele Cook. Nu le-aș spune probleme în sensul în care ar fi existat o dezbatere. O dezbatere e ceva salutat de comisie. O dezbatere internă a existat pentru că erau oameni care nu erau atât de convinși de acordurile noastre, însă aveau anumite îndoieli și anume ca insula să permită pescuit pe apele lor. Țin să le reamintesc onorabilor membri acestei comisii că suntem cei de-ai patrulea la rând în ceea ce privește acest uh, pescuit, acest tip de pescuit, cel cu pleasă pungă, pentru că există încă din um, anul 92. A existat atunci un acord bilateral și cu Corea și cu Noua Zeelandă. Deci nu e o noutate, acest tip de pescuit de ton cu plasă pungă, ceva importat acum. Însă suntem foarte fericiți să vedem că a existat o dezbatere largă care s-a finalizat cu acest raport parlamentar. Cum vă spuneam, au sprijinit acest uh, pescuit cu plasă pungă din acordurile noastre și acum așteptăm semnătura din partea Guvernului Insulelor Cook. Bineînțeles, decizia rămâne la latitudinea lor. În ceea ce privește acum o strategie pentru Pacific, Situația de acum e următoarea. Acum acționăm mai ales la nivel multilateral în uh, acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului, în cadrul Comisiei pentru Pescuit în Oceanul Pacific de Vest și Central. Sunt importante aici punerea în aplicare a măsurilor, monitorizarea pentru uh, navele cu paragate care reprezintă o provocare în anumite părți ale lumii. Însă avem acum, de exemplu, 5 luni în ceea ce privește închiderea unui tip de pescuit, un pericol major, și noi am dorit să ne aducem aportul, cum v-am spus și înainte, la durabilitatea unor asemenea activități de pescuit. Avem acum acorduri cu Sol, insulele Solomon, Micronezia și unul care a expirat în septembrie 2015 cu Kiribati. Însă, din nou, cum trebuie abordată gestiunea resurselor? Uniunea Europeană întotdeauna a avut anumite dubii. Nu pe pont, nu pe schema legată de flotă, ci pe punerea în aplicare și beneficiile pentru conservarea resurselor. Și eu am condus delegația Eu am condus delegația în Kiribati și a existat o, discut, o discuție legată de pachetul financiar, pentru că Kiribati și întregul sistem de acolo funcționează pe niște taxe anuale, un sistem cu taxe anuale. Sunt prețuri pentru o perioadă pe an calendaristic, de fapt. Noi am propus un protocol, cum a fost și cazul înainte, de trei ani, cu stabilitate, nu doar pe partea financiară pentru acces, ci și pentru sprijin sectorial și renegociere în fiecare an, e bine, nu e ceva ce merge cu filozofia WCPFC. Kiribati, acest subiect ar putea să revină pe viitor. E un subiect destul de dificil. Restul acordurilor care sunt acum înghețate, cred că vor rămâne înghețate, pentru că nu există interes adevărat din partea acestor zone și asta și din cauza întregului sistem de gestiune despre care vă vorbeam înainte. Însă, din nou, colegii care sunt uh, responsabili pentru WCPFC sunt uh, foarte activi. Tocmai s-au întors de la o reuniune acum două săptămâni și voi încheia spunându-vă că echipa noastră a venit foarte mulțumită de la acel com, uh, de la acea reuniune unde nu a existat probleme majore. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Roberto Cezari, pentru aceste informații deosebit de importante, pentru transparență, pentru că fiecare a putut să întrebe ce dorea. Joao, ești mulțumit de răspunsuri. Bine, atunci pot să închid această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și avem aici actele delegate. Prezentarea Comisiei privind actele delegate și actele de punere în aplicare. Vă reamintesc faptul că două acte delegate au fost adoptate pe data de 15 septembrie. Acestea sunt acum în perioada de control până în data de 5 noiembrie 2016. Comisia a delegat un, un regulament regulament în ceea ce privește măsurile de protecție pentru mediul marin în Marea Baltică și abrogarea regulamentului 1601 778 și celălalt un act delegat al Comisiei privind Marea Nordului, măsurile de conservare pentru protejarea mediului marin în plus, am mai primit un nou act delegat la data de 4 octombrie, care stabilește un plan de debarcare pentru anumite pescării din Marea de Nord și din uh, divizia CM2A a Uniunii. Până pe 4 decembrie 2016, în acest an, Parlamentul are timp să obiecteze. Comisia și-ar dori să recunoască progresul care a fost făcut pe patru acte delegate care stabilesc planuri de debarcare pentru pescuitul demersalelor în uh, Marea Neagră, Marea Mediterană, și există și un plan delegat pentru pescuitul pelagic în uh, apele sudice și o derogare de la obligația de debarcare. Foarte multă muncă care ne așteaptă și aș dori acum să dau cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Eliza Rulea. Este prezentă? Da, vă rog. Thank you, Mr. Kuhn, and good afternoon to everyone. Um... Bună ziua tuturor! Uh, pot să vă ofer o imagine de ansamblu cu privire la actele delegate. La întâlnirea anterioară a Comisiei PEH am spus deja că lucrăm la anumite planuri de debarcare pentru o bună implementare a obligațiilor de debarcare. Uh, toate aceste planuri se bazează pe recomandări primite din, statea, din partea statelor membre în ultimele luni și evaluate de uh, uh, Comitetul Științific și Tehnic la plenara sa din iunie. Parlamentul European a fost uh, consultat așa cum trebuie. Planurile au fost discutate pe larg la întâlnirea grupului experților cu privire la pescuit și agricultură din iulie și suntem uh, recunoscători secretariatului PEC pentru că a fost prezent la această întâlnire. În ceea ce privește planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare, doar cele pentru Marea Nordului au fost adoptate pentru 4 septembrie. Aici ne aflăm uh, în acest moment uh, în conformitate cu procedurile în vigoare. În ceea ce privește celelalte planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare, pentru speciile pelagice și demersale din apele de sud-vest și pentru demersale din uh, apele de nord-vest, ne așteptăm uh, ca acestea să fie adoptate în zilele următoare. Planurile pentru uh, specii demersale din Mediterană și pentru calcan din Marea Neagră vor fi adoptate până la sfârșitul lunii. Uh, ne vom bucura să prezentăm aceste planuri la una dintre întâlnirile viitoare ale Comisiei PEC. Pot să vă spun câte ceva în legătură cu planul pentru Marea Nordului și ce presupune acesta. E bine, el introduce obligația de debarcare uh, pentru uh, o anumită specie de pește și pentru anumite echipamente de pescuit până în 2018. Iar ideea, uh, practic, se alinează abordării treptate uh, de implementare obligației de debarcare. Se extind uh, obligațiile pentru nefrops, pentru uh, alte uh, specii de asemenea și mai ales pentru limba de mare în Marea Nordului, când se folosesc anumite echipamente care uh, uh favorizează rata de supraviețuire. Uh, pentru eglefin și pentru merlan, de asemenea și pentru langustină, am introdus excepții de minimis. Sunt gata să răspund uh, la întrebări, fie în legătură cu planul pentru Marea Nordului, fie în legătură cu celelalte acte delegate care uh, vă vor parveni în curând. Și vă mulțumesc pentru atenția pe care o dați uh, acestor planuri de aruncare a peștilor în, înapoi în mare. Mulțumim foarte mult! Pe lista vorbitorilor, doamna Rodost. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut, am impresia că am preluat totul astăzi, cred că discut deja cincea oară, sper că nu vorbesc prea mult. Voi începe cu al doilea regulament delegat în ceea ce privește protejarea mediului marin în Marea Nordului și Baltică Regulamentul se bazează pe recomandările comune a trei state membre cu interese în domeniu Suedia, Danemarca și Germania. Natura 2000, zonele Natura 2000 se află în aceste ape, în zona Danemarcei și Suediei. Aici există recifi care și niște structuri care sunt foarte interesante acolo și flora și fauna de acolo sunt amenințate de pescuit. De aceea regulamentul prevede zone de protecție acolo, zone în care pescuitul este interzis sau echipamentele de pescuit care ating uh, fundul mării sunt interzise cei care trec pe acolo în, fun- în funcție de zona protejată trebuie să nu aibă aceste echipamente de pescuit care ajung pe fundul mării. Există un sistem autonom de identificare prevăzut aici pentru toate vasele care pescuiesc în asemenea zone. În regulament, însă, pentru anumite specii de pește există încă semne de întrebare. Comisia pentru Pescuit, la sesiunea sa plenară în iulie 2016, a critizat faptul că în jurul regiunilor unde pescuitul cu echipamente de pescuit care ating fundul mării nu sunt suficiente. Zonele de tampon care sunt folosite în acest sens. Există o zonă tampon de 250 de metri sau, de exemplu, când vorbim de coridoare, atunci vorbim de o dimensiune mai mică de 250 de metri și acestea nu, acestora nu le-a fost acordată importanța cuvenită. Unele state membre au spus că în zonele propuse oricum nu se pescuiește deja acum, și sedimentele sunt un pericol foarte mare, sedimentele aflate în apropierea recifurilor, recifurilor de acolo. O întrebare pentru comisie. De ce nu s-a ținut cont de acest raport și nu a fost folosit în regulamentul privind zonele interzise din Marea Nordului? De ce a preluat toate coordonatele din recomandările comune ale uh, statelor membre, fără, a celor, ter, celor trei state membre, fără nicio modificare. Eu aș dori să existe o întârziere, o amânare până când totul e clarificat. Și apoi despre Marea Nordului și planul legat de acesta voi spune ceva după răspunsul Comisiei. O întrebare pentru Comisie, de deci ce s-a întâmplat cu Natura 2000 și cu măsurile pentru vasele de pescuit? Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această întrebare. E adevărat că STCF a spus că zodele tampon din uh, jurul zonelor uh, noi protejate ar putea fi prea mic. Uh, am analizat cu atenție acest aspect odată ce am primit sfaturile științifice și când ne-am gândit să transpunem recomandările comune în proiectul de acte delegate însă cred că este important să știm că în confruntate cu aceste recomandări comune, atunci când le primim, primul lucru este că nu putem să extindem uh, zonele, nu avem posibilitatea să facem uh, asta atunci când analizăm uh, recomandările comune și modul în care acestea se aplică spațiilor Natura 2000. A doua chestiune este una care ține de control. Opinia noastră în legătură cu acest subiect este că, având în vedere vasele care pescuiesc în această zonă, uh, e bine știm că acestea trebuie să fie echipate cu un sistem care permite să controleze autoritățile unde se află aceste vase, iar asta ne reduce nevoia de a avea o zonă tampon. De aceea ne-am gândit uh, că măsurile de control în vigoare erau suficiente pentru a reduce nevoia uh, pentru a avea aceste zone tampon. Mai mult de atât, uh, navele nu pot să intre în aceste zone închise în chestiune uh, pentru niciun fel de motiv. Deci extinderea zonelor tampon uh, ar fi fost practic o interdicție totală pentru pescari să treacă prin această zonă. Or, această măsură a fost considerată disproporționată de statele membre și cred să, trebuie să spun că a fost considerată astfel și de către Comitetul Tehnic și Științific. Deci e o măsură pe care n-am pus-o în practică având în vedere măsurile suplimentare de control, uh, sistemul existent la bordul navelor și interdicția de a intra în zone protejate, după părerea noastră, zonele Natura 2000 sunt protejate destul de strict în comparație cu alte zone. Deci am fost uh, mulțumiți de acest aspect. Apoi, în ceea ce privește Calendarul cu actele delegate, e bine, acest act delegat și toate actele delegate care vizează siturile Natura 2000 sunt acte delegate uh, dificile pentru o recomandare. Lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a încerca să le convingem să uh, înainteze aceste recomandări uh, comune. Așadar, uh, am avut un fel de moment de tip Evrica când am început uh, să elaborăm aceste recomandări, pentru că uh, ne-am dat seama că, în sfârșit, acest regulament din PCP intră în vigoare și este folosit. Practic, statele membre au luat inițiativa de a veni cu aceste recomandări comune pentru siturile Natura 2000. Ne-am bucura uh, să încurajăm uh, acest demers. În general, deci, suntem satisfăcuți de recomandări și credem că probabil trebuie să explicăm lucrurile mai bine dacă este cazul, dar uh, vreau să spun că am discutat cu atenție aceste lucruri uh, cu oamenii de știință și suntem convinși că pentru zonele uh, tampon avem o soluție deja. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru această justificare și pentru uh, informații. Următoarea întrebare vine din partea doamnei Urica. Uh, aveți cuvântul. Din beiden plen, da behalten wir uns noch mal vor, dass wir das noch mal prüfen und deci, mulțumesc. În ceea ce privește cele două planuri, sunt importante, trebuie să le discutăm aici, dar trec aici la regulamentul delegat, și anume un plan pentru anumite tipuri de pescuit în Marea Nordului. Vă amintiți cu siguranță de discuția pe care am avut-o în decembrie anul trecut în ceea ce privește propunerile făcute de comisie. Atunci, cel puțin eu am fost foarte surprinsă pentru că nu era inclus acolo codul. Din acest punct de vedere, mă bucură foarte mult faptul că în acest an, în propunerea comisiei, regăsesc codul. Însă, îmi e greu să înțeleg considerentele 6, 7 și articole și unele dintre articole. La da, considerentul 6, da, regulamentul de bază e corect pentru că acesta spune că potrivit articolului 15 aliniatul 1C din 1 ianuarie 2016 interdicția de aruncare de la bord pentru Marea de Nord va fi definită pentru pescuit. Apoi, considerentul 6 din propunerea Comisiei face trimitere la articolul 15, aliniatul 1C, dar vorbește aici de pescuitul mixt. Nu înțeleg de ce și de aceea v-aș cere o explicație. Considerentul 7. Obligația de debarcare pentru cod trebuie să fie introdusă odată cu regulamentul în ceea ce privește impozitarea și când acest regulament nu mai poate fi pus în aplicare. Articolul 3 din propunere are anumite dispoziții privind obligația de debarcare pentru cod. Articolul ne spune că această obligație de debarcare pentru cod este în vigoare doar când există un regulament uh, clar pentru cod, regulamentul din 2008 sau capitolul 3 din regulamentul numit înainte de 1 ianuarie 2017 sunt activate. Poate Comisia să ne spună care sunt implicațiile acestui articol? Ar putea acest articol să însemne că în anul 2016-2017 nu există obligații de debarcare a codului? Nu înțeleg ce se întâmplă la considerentul 7, motivele care există acolo. Cred că nu sunt uh, oglindite corect în articolul 3. Propunerea comisiei conține mai multe excepții. În ceea ce privește aceste excepții, au fost luate în considerare destule alternative, verificări, mai ales în ceea ce privește schimbul de cote și selectivitatea crescută. În planul de aruncare înapoi pentru anul 2016, statele membre au fost reticente în a oferi date suplimentare și Comisia nu a putut să evalueze cum trebuie aceste excepții și în această propunere regăsim excepții la care trebuie să prezinte statele membre date suplimentare. Această, acest mod de a proceda, prin care se cer date suplimentare statelor membre, cazuri în care statele membre au oferit aceste date la timp, raportul, rapoartele Ștef ne arată că uh, Datele din uh, statele membre de multe ori lipsesc. Articolul 15, aliniatul 13, continuă, spune că statele membre trebuie să prezinte o documentație detaliată și exactă. Ce fel de concluzie trebuie să trag eu din acestea? Ce fel de învățături bune trage Comisia din toate acestea? Cam acestea ar fi întrebările mele și vă rog acum să mi oferiți răspunsuri. Uh, Mai sunt câteva întrebări Legat de planul uh, pentru Marea Nordului, Comisia? Aveți cuvântul. Dacă nu puteți să ne dați direct răspunsul, e posibil să îi trimiteți doamnei Rodost uh, înscris uh, un astfel de răspuns printr-un e-mail sau o scrisoare în zilele următoare. Dar dacă doriți, puteți răspunde. Au fost trei întrebări Suntem uh, gata să oferim informații suplimentare. Înscris. La prima întrebare, codul și de ce a fost uh, acesta inclus în acest plan și nu în planurile anterioare. Opinia noastră a fost că codul nu uh, definește uh, practic uh, pescuitul din Marea Nordului, nici în ceea ce privește volumul, nici în ceea ce privește valoarea. E ceva ce am explicat la vremea respectivă când am vorbit de adoptarea primului plan pentru aruncarea peștilor înapoi în mare. A existat un consens general în grupul experților și în Consiliu, precum și în Parlament, că aceasta era o presupunere valabilă. Deci, nu putem să mergem înapoi să redeschidem această dezbatere pentru că planul acesta a fost deja adoptat. Dar acesta este cumva motivul pentru care codul a fost obiectul unui uh, plan separat. În cele două cea de-a doua întrebare, este adevărat că recomandările comune se bazează sau, mă rog, planurile uh, acestea introduc obligație de debarcare pentru cod, doar dacă uh, sunt reguli care dispar din acest plan înainte de 1 ianuarie. Uh, ați identificat bine faptul că planul pentru recuperarea codului se aplică doar de la 1 uh, ianuarie. E o chestiune juridică pe care am dezbătut-o cu serviciul nostru juridic, iar uh, opinia noastră este că vorbim despre o chestiune de sincronizare, dar pe fond Asta nu uh, împiedică intrarea în vigoare a obligației de uh, debarcare. Obligația de debarcare se stabilește prin PCP uh, și este cumva o situație nefericită că precizările din acest articol nu sunt atât de clare pe cât ar trebui să fie. Însă, pe fond, asta n-ar trebui să fie un obstacol introducerii obligației de debarcare pentru cod. Vrem deci să evităm situația în care regimul eforturilor și uh, obligația de debarcare se aplică în același uh, timp. Deci ceea ce propunem este ca acest regim să uh, uh, fie abolit la miezul nopții de anul nou și în același moment să intre în vigoare obligația de debarcare. Nu știu dacă vor fi o inspector treji la ora respectivă pentru să se asigura că această tranziție chiar are loc, însă în teorie uh, așa uh, vor funcționa lucrurile. Cred că considerentul 7 din actele delegate explică această situație. În ceea ce privește cea de-a treia întrebare, domnul Rodos, doamna Rodos uh, um, ne spune lucruri importante despre datele suplimentare. În iunie, atunci când am purtat prima discuție în legătură cu acest subiect, datele nu erau complete și am solicitat uh, statelor membre să ne ofere informații suplimentare pentru a putea face valoarea științifică mai uh, completă până la momentul în care s-a reîntâlnit uh, grupul științific, uh, am obținut o imagine mai clară uh, a ceea ce s-a întâmplat și ca rezultat al faptului că noi am cerut date suplimentare și că le-am analizat, una dintre excepții a fost retrasă. Deci demonstrează faptul că procesul uh, precum primirea recomandărilor comune, uh, valoarea lor științifică și apoi uh, posibilitatea de a solicita măsuri suplimentare sau date suplimentare din partea statelor membre, funcționează. Este adevărat, domnul Rodos, din multe motive că atunci când am primit pentru prima dată recomandările, ele nu erau complete și a trebuit să ne întoarcem uh, la statele membre pentru ca acestea să ne ofere date suplimentare. Dacă e nevoie de mai multe precizări, suntem gata să vă oferim detalii suplimentare. Și cred că uh, deocamdată am răspuns la cele trei întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim! Încă o întrebare, vă rog, vă mulțumesc că îmi veți răspunde în scris. E întotdeauna foarte bine să vedem lucrurile negru pe alb. Mâine dimineață la reuniunea coordonatorilor, coordonatorilor am Azi dimineață am hotărât că ar fi bine ca articolul 3 să fie încă o dată analizat și să se facă un corigendum pe acesta, ca pentru ca lucrurile să fie clare și să nu mai tragem concluzii false. Dacă puteți să faceți toate acestea, ar fi foarte bine și suntem și noi mulțumiți. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Problem, problem of, uh... Domnul Cadet a condus întâlnirea coordonatorilor. Cred că el este cel care ar putea să scrie o scrisoare Comisiei pentru a solicita uh, aceste informații în legătură cu articolul 3. Alte comentarii? Vă mulțumesc foarte mult! Ultimul punct de pe ordinea de zi, diverse. Bun. Apoi comunicări legate de decizii adoptate de coordonatori. În această dimineață a avut loc reuniunea coordonatorilor și sper că ați primit cu toții informațiile și știți hotărârile care au fost luate acolo. Așa de mulți colegi nu mai sunt acum în sală. Sper că așa stau lucrurile într-adevăr și dacă nu aveți observații, atunci și adoptăm deciziile luate dimineață. Vă mulțumesc și atunci următoarea reuniune pe care o vom organiza. Deci vreau să vă reamintesc faptul că miercuri, la data de 9 noiembrie 2016, de la ora 9 la 12.30 și de la ora 15 la 18.30 și joi 10 noiembrie 2016, de la 9 la 12.30 la Bruxelles va avea loc o reuniune a Comisiei pentru Pescuit. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor care au rezistat până acum și le mulțumesc și interpreților și vă urez o seară plăcută. Ședința este închisă.